Bună ziua. Îmi cer scuze pentru faptul că începem reuniunea așa de devreme, dar uh, uneori nu există decât uh, o singură posibilitate de a face față programelor tuturor. Vă mulțumesc foarte mult uh, celor care sunteți aici și sunt convinsă că vor mai veni și alții pe parcursul reuniunii. Primul punct din ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi și bănuiesc că e în regulă, nu are nimeni obiecții. A doua chestiune, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 19 octombrie 2009, unde nu, nu ni s-a notificat nimic, deci consider că s-a aprobat și acest punct. Al treilea punct sunt anunțurile făcute de președinte, n-am nimic de anunțat de fapt, deci trecem mai departe la punctul patru de pe ordinea de zi, și îmi face plăcere să-i urez bun venit președintelui Băncii Centrale Europene, domnul Jean-Claude Trichet, iar al doilea schimb de, opini, de, de opinii și uh, așa încât acum îi dau cuvântul domnului Jean-Claude Trichet. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimată doamnă, stimați membri ai Comitetului pentru Afaceri Economice și Monetare, este prima noastră reuniune după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Noul tratat este un motiv de sărbătoare în Europa și la Parlamentul European, dar și la Banca Centrală Europeană, pentru că Uniunea va fi mai puternică, mai eficientă și mai efectivă. Puterile și responsabilitățile Parlamentului European cresc Banca Centrală Europeană devine o instituție a Uniunii Europene și toate trăsăturile ei esențiale, independența ei mai în primul rând, sunt confirmate. În cadrul noului tratat ne bucurăm să colaborăm în viitor cu Parlamentul, iar calitatea acestei cooperări a fost exemplară, după părerea mea, în cursul acestor ultimi ani. În primul și în primul rând, evaluarea noastră a situației economice actuale și, în al doilea rând, strategia de a ieși din criză. Consiliul Monetar Extraordinar uh, ne-a permis să introducem în măsurile acestea extraordinare pe care le-am uh, introdus uh, în uh, criză și apoi riscul sistemic al sistemului financiar. Mă voi referi acum la evoluțiile economice și monetare. Situația economică și perspectiva au continuat să se îmbunătățească de la precedenta întâlnire cu acest comitet care a avut loc acum zece săptămâni. Economia zonei euro arată semne clare de revenire. activitatea economică în al treilea trimestru a crescut cu 0,4% în comparație cu trimestrul anterior. În 2010 ne așteptăm la o revenire moderată, o redresare moderată, ceea ce se aliniază la proiecțiile și la predicțiile mm, eurosistemului, așa cum am spus joia trecută. Totuși, aceste așteptări sunt în destul de incerte, iar în vederea, în, în opinia Consiliului de Guvernare, riscurile rămân destul de echilibrate. Cât privește evoluțiile prețurilor, inflația și presiunile inflaționiste, e bine, au rămas scăzute în ultimele trecute. Așa cum ne așteptam, rate, rata inflației a devenit pozitivă din nou în noiembrie, ajungând la 0,6, o valoare aproximată dacă ne uităm în viitor, inflația va rămâne probabil moderată, aliniată la această revenire relativ lentă. Indicatorii privind așteptările față de inflație pe termen mediu și pe termen lung uh, sunt clar ancorați um, în acord cu um, scopul Consiliului de Guvernare de a menține aceste rate ale inflației la niveluri joase, adică la 2% pe termen mediu. Cât privește analiza monetară, uh, vedem că banii și extinderea creditelor continuă să decelereze. În cazul împrumuturilor către gospodării, Ultimele date ne arată că uh, peste tot există rate scăzute. Creșterea um, împrumuturilor față de întreprinderi urmează nivelele de producție care sunt destul de mici împreună cu incertitudinea mai largă, ceea ce va reduce nevoia de credit în, mediile, în lunile următoare, mai ales pe termen scurt. În același timp, condițiile de finanțare în total continuă să se îmbogățească, ceea ce va susține cererea pentru credite în perioada viitoare. În prezent nu vedem semne ale unei crize a creditului în zona europeană și noi urmărim evoluțiile foarte îndeaproape. În acest context, Consiliul Guvernatorilor consideră că nivelul la care uh, Banca Centrală Europeană vede um, rata dobânzilor este potrivit. Apoi, din octombrie 2008, uh, noi am introdus o serie de măsuri nestandardizate, așa cum v-am explicat, cele cinci elemente cheie ale susținerii creditului au fost atribuirea totală a ratelor fixe, lărgirea sistemului de garanții, scandențe prelungite pentru refinanțarea operațiunilor, provizioane de lichidități în monedă străine și susținerea pieței financiare printr-o un program de uh, achiziționare a obligațiunilor măsurat, dar semnificativ. Aceste măsuri au uh, funcționat foarte bine în timpuri de criză, au susținut capacitatea băncilor de a acorda credite în zona euro, au asigurat existența banilor și creditelor, uh, ceea ce reflectă poziția politicii monetare hotărâtă de Consiliul, de Guvernat Consiliul Guvernatorilor. După cum știți, toate sunt măsuri excepționale uh, pe care le-am imaginat cu ideea eliminării treptat. În cele mai multe cazuri, această eliminare se petrece în mod natural, iar cadrul nostru operațional este suficient de flexibil pentru a ne permite să adaptăm condițiile de lichiditate atunci când este nevoie. Independența instituțională arată, înseamnă că noi nu avem niciun fel de restricții în capacitatea de a pune în aplicare deciziile potrivite. Am accentuat întotdeauna că această eliminare se va face la momentul potrivit, ci va fi treptată. Trebuie să se facă la momentul potrivit, nici prea devreme, nici prea târziu, pentru că nu se justifică niciun fel de părtinire exante. Iar eliminarea trebuie să fie treptată, deoarece situația se um, improvă numai treptat și pot să existe în continuare riscuri. Joia trecută am luat hotărârea de a iniția această eliminare treptată a unora dintre măsurile extraordinare referitoare la lichidități, deoarece nu vor mai fi uh, la fel de necesare necesare așa cum a fost în trecut. Astfel se vor evita distorsiunile asociate cu menținerea măsurilor nestandardizate pe o perioadă prea lungă. Este important să evităm o situație în care băncile depind prea mult de finanțarea excepțională de la Banca Centrală. În contextul stabilizării piețelor monetare, stimulentele trebuie să fie întărite pentru ca băncile să-și restructureze bilanțurile prin recapitalizare. În plus, o asemenea eliminare la momentul potrivit și treptat ar trebui să ajute activitatea de pe piața monetară și să întărească urmărirea. Și în acest context, Consiliul de Guvern- Guvernatorilor a hotărât să adapteze asemenea operațiuni de refinanțare, noi vom continua să facem față acestor nevoi de lichidități ale băncilor la rate fixe, atâta vreme cât e nevoie cel puțin până la jumătatea lunii aprilie anul viitor. Apoi vom continua să asigurăm susținerea lichidității uh, în zona euro pentru a facilita provizioanele de credit din zona euro. Cât privește operațiunile pe un an, am hotărât să nu ne angajăm în alte operațiuni de genul acesta, dincolo de operațiunea din decembrie care a fost deja anunțată. Condițiile îmbunătățite de pe piețele financiare indică că nu toate măsurile privind lichiditățile sunt, nevoie, uh, sunt necesare în același fel ca în trecut. Așa încât vom uh, Uh, scoate din funcționare operațiunile de finanțare la șase luni, după sfârșitul ultimei operații, la sfârșitul lunii martie anul viitor. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre implicațiile mai largi ale acestor măsuri nestandardizate, cu accent pe statele membre din afara zonei euro. Condițiile macroeconomice și financiare din aceste țări par să se fi stabilizat, deși există diferențe semnificative în această regiune. Uh, oprirea bruscă și generală a fluxurilor de capital către Europa Centrală și de Est nu s-a materializat prezența băncilor străine a avut un efect de stabilizare din acest punct de vedere, iar băncile mamă, într-o mare măsură, au reușit să-și mențină expunerea în regiunea respectivă provizioanele pentru lichidități ale Băncii Centrale Europene față de băncile mamă din zona euro a contribuit la acest lucru. În plus, Banca Centrală Europene a susținut lichiditățile uh, unor bănci centrale din zona euro în cazul unor um, proaste funcționări pe piața respectivă. În cele din urmă aș dori să adaug câteva comentarii referitoare la strategiile fiscale de ieșire. Foarte multe guverne din zona euro uh, fac față unor dezechilibre uh, ascuțite financiare ceea ce poate slăbi încrederea publicului în durabilitatea finanțelor publice, ducând la ratele dobânzii mai puțin favorabile pe termen mediu și pe termen lung. Iar aceste poziții financiare nedurabile ar putea să complice și sarcina noastră de a menține stabilitatea prețurilor. Comunicarea unor strategii fiscale de ieșire credibile este absolut crucială pentru a face față acestor așteptări. Aceste strategii trebuie să includă măsuri credibile, mai ales în ceea ce privește cheltuielile. Așa cum uh, s-a convenit la Ecofin săptămâna trecută, guvernele trebuie să stabilească măsuri de adaptare concrete și cuantificabile care să ducă la o corectare durabilă a dezechilibrelor financiare. Mai multe țări vor trebui să înceapă consolidarea în 2010, iar altele uh, toate celelalte în 2011 cel mai târziu. Iar acum voi vorbi, doamnă președintă, cu permisiunea dumneavoastră, despre ultimul subiect ales și anume problema riscului sistemic mai ales între, când e vorba de sisteme financiare eh, interconectate. Riscul sistemic este riscul unei prăbușiri largi a sistemului financiar. Rezultă dintr-o boală, dacă vreți, a sistemului financiar, care rezultă din eh, gradul înalt de interconectivitate la nivelul sistemului. Riscul sistemul este deosebit de riscul care poate afecta siguranța și sănătatea instituțiilor financiare individuale individuale. Mai mult decât atât, riscul sistemic, atunci când se petrece, va afecta serios procesul de intermediare financiară, astfel încât vor exista efecte negative uh, transmise către economia reală. Criza a ilustrat faptul că riscul sistemului poate fi declanșat de comportamentul colectiv al instituțiilor și de modul în care interacționează pe piețele financiare. A accentuat de asemenea importanța îmbunătățirii cunoașterii și modul în care evaluăm interconectivitatea în sistemul financiar, atât prin legături directe între instituțiile financiare, cât și prin legăturile indirecte create pe piețele financiare evaluarea de microsupraveghere instituită de instituție se referă la vulnerabilitatea fiecărei entități punând, având în vedere mai multe evaluări ale stresului. În schimb, riscul sistemic analizează posibilitatea ca întreg sistemul sau părți foarte importante ale sistemului să fie vulnerabile și astfel riscurile majore pot să apară chiar din sistemul financiar în sine. Asemenea, riscuri pot să apară, de exemplu, pentru că mari părți ale sistemului s-ar putea să aibă expuneri similare, s-ar putea să se bazeze pe aceleași surse de finanțare, pot fi expuse la dezechilibre financiare în creștere, pot uh, să aibă toate uh, aceleași, uh, aceeași monedă similară sau niște nepotriviri descadențe și pot fi expuse unor subestimări pe scară largă sau a unei cotări greșite a prețului riscului. În evaluarea riscului sistemic trebuie făcută o evaluare a robusteții infrastructurii financiare. O chestiune importantă în ce privește uh, evaluarea riscului sistemic este măsurarea gradului de prociclicitate care este înrădăcinat în sistemul financiar, adică capacitatea sistemului de a amplifica fluctuațiile și de a produce, după o anume perioadă de timp, perioade de înflorire excesivă și de cădere care pot să pornească de la niște șocuri modește, fie în sus, fie în jos. Această instabilitate prociclică sistemului este un complex, un concept foarte complex care trebuie să fie analizat uh, pentru că trebuie să analizeze interacțiile dintre diverse fenomene, cum ar fi uh, comportamentul gregar, contagie, riscul de a se contagia, și efectele prociclice nedorite ale regulilor prudențiale, ale regulilor contabile, comportamentul agențiilor de rating și așa mai departe. Și încă un domeniu important atunci când evaluăm riscul sistemului este analiza legăturilor dintre sectorul în, la nivelul sectorului financiar și economia reală. Dezechilibrele financiare adesea oglindesc dezechilibrele de la nivelul economiei reale reale. Acest sistem care este înclinat către prociclicitate și economia reală s-ar putea să aibă niște, să sufere niște efecte devastatoare, așa cum s-a demonstrat în criza recentă, ceea ce înseamnă că macropoliticile nesănătoase, inclusiv dezechilibrele la nivel macro, pot produce asemenea dezechilibre financiare care la rândul lor agravează instabilitatea și fragilitatea economiei reale sursele sistemului, eh, riscului sistemic sunt greu de evaluat. Prin definiție, ele izvorăsc din interrelațiile dintre diversele sisteme ale sistemului, așa încât sunt eh, inerent foarte complexe. Noi știm că evoluția sistemelor aflate sub stres este foarte greu de înțeles. Mai mult decât atât, materializarea riscului este adesea un fenomen rapid, abrupt, uh, uh, foarte acut și neliniar, care presupune o analiză nestandard. De exemplu, într-un sistem financiar foarte complex și foarte mare, canalele prin care se propagă riscurile sunt foarte greu de înțeles și uh, înțelegerea acestor fenomene este absolut crucială. Iar identificarea diferitelor canale de propagare nu este suficientă, pentru că trebuie să avem un model robust al sistemului ceea ce reprezintă de fapt o provocare formidabilă. În practice, analizii, analiștii se pot baza pe semnele mm, timpurii, pe indicatori, pe modele care arată că se apropie zone periculoase. Și pentru a evalua reziliența sistemului, testele de mm, stres macro au devenit foarte, elemente foarte importante ale evaluării riscului. Trebuie însă prioritizate riscurile identificate și pentru asta este nevoie de un instrument pertinent. Băncile centrale și autoritățile de supraveghere din toată lumea uh, cooperează pentru a spori și pentru a dezvolta aceste instrumente. După părerea mea, Comisia Europeană pentru Riscul Sistemul, Sistemic poate să aibă o contribuție absolut semnificativă la promovarea acestei analize, coordonarea eforturilor de analiză și concentrarea expertizei băncilor centrale și autorităților de supraveghere din toate țările UE. Sunt absolut încrezător că rolul acestei comisii uh, este de a contribui la a face sistemul Uniunii, sistemul financiar al Uniunii Europene mult mai rezistent. Este de fapt ceea ce este de fapt ce noi dorim, noi toți dorim. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, we'll... Mulțumim foarte mult. Acum vom trece la întrebări și răspunsuri. Am deja lista celor care vor interveni din partea fiecărui grup. Aș vrea să vă amintesc tuturor că formatul acestei secțiuni este următorul. Întrebările pot fi puse în maxim un minut și jumătate, după care îi voi da, după fiecare întrebare, Uh, domnului Trichet, care va avea până la 3 minute la dispoziție să răspundă. Prima întrebare din partea domnului Balz de la PPE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule președinte, pentru această prezentare foarte interesantă. Am câteva întrebări. În primul rând, legat de strategia de ieșire din criză despre care vorbeați și măsurile excepționale, ați spus Ați vorbit despre modalitatea de pompare a lichidităților pe piață și mă întrebam care este rolul um, și autorităților naționale care practic și-au pus la punct propriile programe și le reduc acum. Întrebarea este deci cum veți face coordonarea între cele două eforturi. În al doilea rând, în contextul uh, măsurilor excepțion- excepționale, Întrebarea este, având în vedere că BCE și-a asumat anumite riscuri, întrebarea este cum ați evaluat riscurile, cât de des se face evaluarea riscurilor și cum sunt uh, monitorizate ele în mod uh, durabil. A doua parte a întrebării este um, se referă la momentul uh, în care veți um, lucra pe aceste bunuri și ați spus că există o criză a creditelor. Există, de fapt, o uh, criză a creditelor. Dacă consumatorii își recapătă încrederea și se revine la creștere economică, încă există temeri că totuși criza s-ar putea înrăutăți. Pentru că băncile nu pot oferi um, creditarea de care are nevoie piața. Ce fel de coordonare fac băncile și ce propuneți dumneavoastră ca Bancă Centrală Europeană? Mulțumesc. Um, cronometrul încă nu funcționează. Încercăm să reparăm această problemă. Domnule Trișe, voi încerca să nu profit de faptul că nu funcționează cronometrul. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. În ceea ce privește aplicarea progresivă și la timp a măsurilor non-standard, cum le-am numit, aceste măsuri au fost create tocmai pentru acest scop și ele însoțesc, practic, situația actuală, reală, de pe piață. În momentul în care am introdus aceste măsuri, după prăbușirea Lehman Brothers, situația era una, iar în prezent situația este cu totul alta. De aceea am luat anumite decizii. Am spus mereu că dorim aceste măsuri non-standard să fie aplicate la timp și în mod gradual, iar faptul că piața a revenit la un comportament mai normal decât atunci, mai aproape de normal decât atunci, și faptul că autoritățile naționale au înțeleg diferit măsurile pe care le luăm noi și autoritățile naționale au trebuie să răspundă la aceleași întrebări însă sigur că situația diferă de la o țară la alta. În anumite țări, după cum știți, situația sectorului financiar a fost deosebit de dificilă. În alte țări, ea a fost mai puțin uh, gravă. Și fiecare țară s-a adaptat situației respective. Nu văd, deci, nicio problemă deosebită în ceea ce privește prima dumneavoastră întrebare, adică uh, interacțiunea între diferitele autorități naționale. În ceea ce privește a doua întrebare, sigur că analizăm cu mare atenție situația globală și, după cum spuneam în introducerea mea, nu considerăm că există semnale cum că vor fi probleme cu oferirea, cu, cu oferta de credite. Um, în cazul creditelor cu perioada mai mică de 5 ani, există în continuare o creștere de la luna în luna a restanțelor de plată la credite, însă dacă ținem seama de toate aspectele, um, restanțele se diminuează, deci suma globală se diminuează. Analizăm cu mare atenție și încercăm să înțelegem ce se întâmplă și este evident faptul că cererea de credite a scăzut, așa cum se întâmplă de obicei după o recesiune economică pe care am traversat-o. Acum am depășit uh, plagul, pragul zero al creșterii economice, s-a ajuns la creștere pozitivă, însă cu toate acestea cererea de credit este mult mai scăzută decât înainte. Și din păcate acest uh, fenomen este omniprezent în această fază a ciclului economic. După ce am analizat așadar cu mare atenție situația, am ajuns la concluzia că cererea este factorul cel mai important. Acum, legat de ultima parte a întrebării dumneavoastră, ce anume, dacă ar putea în continuare să existe dificultăți uh, majore sau șocuri, răspunsul meu este că da, trebuie să rămânem în alertă, pentru că situația este de așa natură, încă există factorul de imprevizibilitate, de nesiguranță, de care nu trebuie să uităm. Din păcate, această incertitudine trebuie să fie întotdeauna luată în calcul. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Caras. În continuare, cronometrul nu funcționează, așa că va trebui să mă întorc la sistemul cartonașelor uh, roșu și galben. Sper că veți uh, înțelege uh, aluzia. Voi fi foarte concis, domnule președinte Trișe. Consiliul a adoptat o poziție cu privire la supravegherea piețelor financiare și Parlamentul European a reacționat în mod unanim și imediat, spunând că nu este decât praf în ochi. Care este atitudinea dumneavoastră ca Bancă Centrală Europeană? Asta ar fi prima întrebare. Pe de altă parte, avem nevoie și de o integritate a pieței financiare europene. Există o dezbatere susținută cu privire și În ceea ce privește rata efectului de pârghie, aceasta este a treia întrebare pe care vreau să o pun. Grecia are un deficit de peste 12% și vă întreb ce evaluare aveți uh, dumneavoastră cu privire la aceste um, poziții ale țărilor cu deficit. Mulțumesc! Uh, uh, Legat de prima întrebare, care este o întrebare destul de amplă, m-ați întrebat care sunt părerile BCE cu privire la pachetul de supraveghere analizat uh, și propus de către Consiliu. Încă Sunt convins că Parlamentul este interesat de acest subiect și aș vrea să vă spun că, după cum știți, nu ar fi prima noastră opțiune a BCE, însă, având în vedere complexitatea problemei și relațiile delicate între diferitele guverne implicate din uh, UE27. După părerea mea, președinția suedeză a făcut o treabă bună. Deci nu ar fi fost uh, prima noastră opțiune această propunere, dar este clar că este un rezultat destul de remarcabil dacă ne gândim la multele probleme spinoase de la nivelul executiv uh, din uh, toate țările Uniunii Europene. În ceea ce privește rata de, rata de leverage, știți că s-a discutat la nivelul Comitetului de la Basel și la nivelul Comitetului pentru Stabilitate Financiară s-a discutat pentru a desprinde niște învățăminte din criza pe care am traversat-o. Și ideea de a evita prociclicitatea este una foarte importantă. De asemenea, ideea de a avea cerințele ponderate de capital de la Basel, ponderate la risc, acestea fiind analizate în mod uh, cuprinzător și nu cum s-a întâmplat în cazul Basel 1, în care nu s-a ținut seama de uh, riscurile aferente procesului de securitizare. Pe lângă cerințele de capital bazate pe riscurile ponderate, mai este și ideea unei rate de leverage simple, iar comitetul de la Basel continuă să discute această idee. În mod normal, nu ar trebui să fie o rată care să funcționeze în prima linie, în frontline. În mod normal, în prima linie, în frontline ar trebui să fie uh, cerințe de capital ponderate la risc, iar celelalte ar trebui să fie o linie secundară de apărare. Asta se discută la nivelul comitetului de la bază. A treia întrebare s-a referit la două țări, dintre care una este membră a Uniunii Europene și a zonei euro, iar cealaltă nu este nici membra a Uniunii Europene. Nu vreau să fac eu o comparație, dar vreau să vă spun doar că situația din Grecia este una foarte, foarte dificilă. Știm cu toții care sunt cifrele. Știm ce decizii importante vor trebui luate pentru a readuce situația pe linia de plutire. Și voi vorba aici de politici fiscale și de macrostrategia întregii țări. Este deci nevoie de măsuri foarte dificile, foarte uh, curajoase, dar absolut necesare. Și sunt îngrezător că guvernul Greciei ca un guvern lucid și care privește situația în mod obiectiv va lua deciziile adecvate. Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că este puțin, uh, nu este tocmai corect să impui uh, un răspuns de 3 minute în momentul în care s-au pus 3 întrebări. Urmează domnul Ferber. Vă rog. Mulțumesc. Domnule Trișe, sunt semne conform cărora băncile fac speculații cu lichiditățile pe care le puneți dumneavoastră la dispoziție? S-a discutat destul de mult despre criza creditelor, ați vorbit uh, chiar dumneavoastră despre disponibilitatea, disponibilitatea lichidităților. Mă întrebam dacă nu cumva această disponibilitate poate duce la speculă, uh, la speculații în faza care urmează. Și dacă așa se întâmplă, ce măsuri veți lua? Iar dacă nu veți lua nicio măsură sau dacă nu se întâmplă așa, ce se întâmplă cu acești bani ieftini pe care îi, va aduce, îi vor aduce în scenă măsurile dumneavoastră? Sper că a fost o întrebare destul de scurtă, doamnă președinte. Mulțumesc. Această întrebare este una foarte importantă. Trebuie ca noi la Banca Centrală Europeană și toate băncile centrale naționale trebuie să așteptăm și să vedem care sunt riscurile asociate măsurilor pe care le-am luat în împrejurări uh, excepționale, în plină criză. Riscul este să folosim și să aplicăm măsurile de ieșire prea devreme sau prea târziu. Call to uh, consider that there are more associated with an early exit. Nu există, cum spuneam, o atitudine părtinitoare ex ante. Nu acceptăm această atitudine, ci trebuie să găsim un echilibru sau un mod de a echilibra riscurile. Întrebarea dumneavoastră este foarte pertinentă. Și tocmai de aceea am luat decizia pe care am luat-o joia trecută. Am considerat că este momentul ca treptat, pentru că a sosit momentul să aplicăm, să începem să aplicăm aceste măsuri excepționale. Avem un mesaj foarte clar pentru bănci. Mesajul este următorul. Tot, tot ce s-a făcut nu s-a făcut de ochi frumoși sau de amorul artei. Trebuie să se stabilească, să se clarifice riscurile și să se continue creditarea, acordarea de credite. tot ce s-a făcut de către parlamente, de către guverne, de către contribuabili până la urmă s-a făcut în acest scop. Analizele în momentul de față arată că motivul principal pentru situația restanțelor la credite este cauzată de cerere și nu de ofertă. dar trebuie să transmitem în continuare un mesaj foarte ferm instituțiilor financiare și băncilor. Cei care cred că nu s-a întâmplat nimic, că am revenit la situația normală pentru că piața a redevenit funcționează, ă, funcțională, e bine, aceștia se înșală. Am evitat o depresiune economică pentru că am fost suficient de îndrăzneți pentru a lua aceste măsuri. Noi, adică băncile centrale și autoritățile centrale naționale. Și e greșit să nu ne dăm seama de acest lucru, pentru că nu sunt convins că contribuabilii și-ar putea asuma a doua oară același risc pentru a salva situația. Trebuie deci să consolidăm, uh, să consolidăm lucrurile. Mulțumesc. Bun. Mulțumim. Următoarea întrebare din partea grupului social-democrat, Eduard Sicluna. Domnule Trișe, din uh, răspunsurile anterioare să înțeleg oare că în ceea ce privește reversibilitatea acestor măsuri non-standard, excepționale, toate sunt irreversibile, nu? Dar toate depind de momentul ales pentru punerea în aplicare. Dacă așteptăm prea, lung, prea mult, pot apărea probleme în punerea în aplicare. În al doilea rând, irreversibilitatea înseamnă că aceste măsuri nu mai pot fi retrase. Într-un scenariu, în cel mai prost scenariu posibil, dacă adoptăm această strategie de ieșire, pot fi oprite măsurile, pot fi um, oprite de la punerea în aplicare, în cazul în care problemele sunt foarte mari, și, în cele din urmă, Banca Centrală Europeană spune că nu va uh, aștepta ca guvernele să uh, își pună în aplicare propriile uh, strategii fiscale. Sigur că este greu pentru o instituție independentă să țină cont de toate guvernele și toate băncile centrale din statele membre, dar vedeți cumva probleme din acest uh, punct de vedere cu coordonarea acestor autorități naționale? Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebare. Aș spune că această întrebare este una foarte importantă și, cum spuneam, încercăm să judecăm și să alegem momentul cel mai potrivit pentru a, a însoți îmbunătățirea pe care o observăm pe piața financiară și în economie în general cu aceste decizii care sperăm să fie cele mai potrivite. Încercăm să echilibrăm uh, riscurile, să nu așteptăm prea mult cu punerea în aplicare a acestor măsuri. Refuzăm, așa cum am mai spus, ideea că ar trebui să judecăm uh, ex ante și cred că remarca dumneavoastră se referă la a insista asupra pericolelor uh, care pot apărea în urma uh, unui termen de aplicare a măsurilor excepționale prea lung. Recunosc că există un pericol în acest sens pentru că piețele ar putea reacționa în mod negativ și atunci ne întoarcem la uh, întrebarea anterioară care se referea la speculații, la efectele contraproductive care pot apărea în uh, piața instrumentelor financiare. De aceea trebuie să ne alegem bine momentul. În al doilea rând, uh, ați putea, dacă s-ar putea bloca aceste măsuri la un moment dat și vă referați la imposibilitatea de a stopa aceste măsuri, noi am uh, conceput aceste măsuri ca ele să poată fi puse în aplicare, aș avea acum, uh, aș înclina să vă spun că nu ne vom afla într-o astfel de situație încât să trebuiască să stopăm aplicarea, punerea în aplicare. Sigur că uh, pot apărea și situații imprevizibile, dar ne uh, ghidăm după observarea tendințelor uh, pe piețele monetare și financiare. Sentimentul meu este că nu va trebui să nu, va, nu vom fi puși în situația de a stopa punerea în aplicare a măsurilor datorită măsurii acest, da, datorită naturii însă și a acestor măsuri neconvenționale. În ceea ce privește guvernele, haideți să ne gândim ce se întâmplă din punct de vedere practic. Într-un uh, număr de cazuri, deja aceste măsuri de sprijin, de ieșire din criză, au fost aplicate de către uh, guverne. Banca, băncile centrale plătesc deja pentru acest sprijin acordat de guvern piețelor uh, financiare, acțiunilor anumitor companii. Deci deja se vede faptul că piața se comportă mai bine și acest lucru cere în mod natural aplicarea anumitor măsuri pe care noi le-am proiectat în ceea ce privește opțiunea acestor refinanțări pe termen mediu cerute de anumite bănci, această măsură practic nu este utilizată pentru că piața deja se uh, comportă mai bine. Ceea ce vedem acum, din motive care sunt foarte normale, asistăm la aplicarea unor măsuri de sprijin deja acordate, deci nu mai este nevoie să uh, punem noi în aplicare astfel de măsuri. Sigur că ar fi uh, dezavantajos să punem la dispoziție un sprijin de care nu mai este nevoie în ziua de astăzi. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, Ali? Da, uh, Ali McAfee. Aș vrea să revin la acest punct, la Uh, funcția uh, Comisiei pentru Risc Sistemic de la Banca Centrală Europeană. Uh, acolo se analizează informații și aș vrea să știu cum funcționează acest sistem de analiză, cum se prognozează riscul sistemic. Aș vrea să știu ce implică această analiză, cine se ocupă de aceste analize, dacă se, ele se fac de către Banca Centrală sau uh, cine le face. Uh, aș vrea să știu în ce uh, etapă vă aflați, dacă există o procedură scrisă pentru cei care se ocupă de aceste lucruri, dacă există, um, cum ar fi, o fișă a postului pentru acești analiști. Da, mulțumesc uh, foarte mult. În primul rând, cred că conceptul de analiză de, uh, de risc sistemic. Uh, acesta a fost uh, dezvoltat împreună cu autoritățile de supraveghere uh, microeconomică, de aceea este foarte important că uh, responsabilitatea aparține tuturor celor care participă la această uh, analiză, atât băncii centrale, cât și autorităților de supraveghere a riscului sistemic la nivel național. Este o, uh, un sistem foarte clar definit uh, prin care băncile centrale naționale uh, contribuie la acest exercițiu de o manieră cât mai profesionistă. Nu ne concentrăm însă pe o microanaliză, ci încercăm să ne concentrăm pe aspectele riscului sistemic în sine. Sigur că lucrăm foarte mult uh, pe stabilitate financiară. La Banca Centrală Europeană acest lucru este tratat cu foarte multă uh, răspundere și pentru că băncile centrale au un interes pe termen mediu și lung și au întotdeauna preocupări pe termen mediu și lung pentru a asigura stabilitatea prețurilor pentru a asigura stabilitatea financiară și pentru că băncile centrale sunt independente, eh, s-a considerat potrivit să le acordăm această responsabilitate de a analiza riscul sistemic fără, repet, să în loc să, să uh, aruncăm această responsabilitate pe umării unor, altor, uh, unor alte instituții. În ceea ce privește aspectele practice, aspectele conceptuale, uh, tot ce se face la nivel european, pentru că avem și ambiția de a susține piața unică europeană care să funcționeze bine, am început în uh, cadrul uh, ESB să uh, concentrăm competențele personalului de care dispunem în cadrul celor 27 de bănci uh, centrale și să ne asigurăm că nu este doar Banca Centrală Europeană care deține toate cunoștințele, tot, tot capitalul uman, ci punem la punem la lucru toate uh, tot sistemul european al, al uh, băncilor uh, centrale naționale. Mulțumim, Silvii, Silvii Gular. Domnule președinte, bună ziua, mulțumesc că sunteți azi cu noi. Aș vrea să rămân la acest subiect al supravegherii. Aș răspuns domnului Caras, care a exprimat o viziune pe care o împărtășim în mare măsură. Uh, aș vrea să vă întreb în ce direcție merge, ar merge prima dumneavoastră alegere în domeniul supravegherii și în ceea ce ne privește ca Parlament, uh, acum că Consiliul și-a uh, exprimat părerea, care sunt, după părerea dumneavoastră, direcțiile prioritare pentru a consolida instituțiile de supraveghere, pentru că, așa cum ați spus, pentru noi e foarte important să dăm un semnal populației că nu suntem încă în normalitate, că este nevoie de un sistem de control al riscului care să fie unul eficace. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă. Voi uh, descrie pe scurt această primă opțiune la care ne-am gândit noi în ceea ce privește Banca Centrală Europeană. Noi am uh, exprimat întotdeauna părerea că o bancă centrală trebuie să țină legătura cu microsupravegherea, o legătură foarte strânsă și să nu fie o instituție izolată de aceste instituții de microsupraveghere. Acest lucru s-a discutat cu guvernatorii băncilor centrale mult înainte de criză. atunci când uh, am fost întrebați de către Comitetul La Rozier, am spus că eram disponibil, în calitate de Bancă Centrală Europeană, să exercităm o funcție de arbitraj, dacă este cazul, la nivelul microsupravegherii băncilor sau instituțiilor financiare care desfășoară o activitate transfrontalieră în sânul zonei euro. Deci Banca Centrală Europeană ca instituție bancară a zonei euro, nu ca instituție europeană la nivelul celor 27 de state membre, ar putea să uh, exercite această funcție, care însă nu a fost acceptată de comitetul domnului Larozier. Această sugestie a fost însă bine primită la Consiliu și la Comisie. Am menționat acest lucru în trecere. Uh, o a doua, prima alegere, dacă doriți, uh, la care ne-am gândit a fost aceea care se referea la cazul în care autoritățile de supraveghere prudențială Uh, ar fi căpătat uh, puteri sporite la nivelul supravegherii, uh, supravegherii financiare europene, la nivelul celor 27 de state membre. Deși aceasta nu era prima noastră opțiune ca Bancă Centrală Europeană. Însă trebuie din nou să uh, laud capacitatea președinției suedeze de a ajunge la, o, la un consens în condițiile în care pozițiile erau foarte mult diferite în sânul statelor membre. Da, știu că uh, Parlamentul are un rol cheie din acest uh, punct de vedere în alegerea acestei uh, opțiuni. Iată, uh, răspunsul la întrebarea dumneavoastră privind microsupravegherea și sper că a fost ceea ce ați așteptat de la mine. Mulțumim, uh, Kay Swinburne. Mulțumesc. Cred că aș vrea, dacă puteți, domnule Trișei, să comentați asupra puterii actuale a uh, valutei euro comparativ cu celelalte valute, dar, uh, pentru că la audierile de săptămâna trecută s-a subliniat faptul că modelul suedez a fost de succes uh, în uh, prima parte a anilor 90 după deprecierea coroanei. Dată fiind puterea valutei euro și strategia de ieșire, uh, Poate ați putea să faceți câteva comentarii uh, asupra, asupra um, uh, strategiei de dezvoltare pentru viitor. Da, mulțumesc, doamnă. Cred că există, de fapt, două întrebări aici. Uh, una se referă la euro în comparație cu celelalte mari devize convertibile, iar Cealaltă e funcționarea pieței interne în sine, în sânul celor 27 de state membre cu diverse monede ale fiecăruia. În ceea ce privește poziția monedei euro ca deviză convertibilă principală, știți că cred că este un lucru foarte important uh, acela că autoritățile americane repetă cu obstinație faptul că un dolar puternic este în interesul Statelor Unite și aș spune că este în interesul partenerilor Statelor Unite de asemenea în acest grup al celor mai importante valute dar și pentru economia și prosperitatea uh, lumii. În ceea ce privește poziția uh, monedei euro, aș adăuga că în ceea ce privește devizele convertibile, devizele care nu sunt convertibile la nivel global și mai ales în uh, cazul țărilor în curs de dezvoltare sau a economiilor emergente din Asia, Mm, emergente într-o măsură subapreciată din anumite puncte de vedere, aș spune că euro înregistrează o apreciere gradată progresivă. atât a uh, euro cât și a dolarului. Și acest lucru este uh, în interesul prosperității și stabilității globale. Acum, pe piața unică, așa cum știți, tratatul spune că schimbul, rata de schimb ține de interesele comune și aș spune că este important ca nici o țară să nu se bucure că are o monedă mai slabă pe piața unică europeană. Avem situații diferite de la o țară la alta și trebuie să le rezolvăm, dar sunt sigur că niciuna dintre țările membre nu încearcă să obțină avantaje pe baza unei astfel de politici de depreciere a monedei naționale în favoarea euro. Cred că nu este cazul. Din câte știu, nu se întâmplă așa ceva. Da, mulțumesc. Urmează Philip Landsberg. Da, voi vorbi în uh, limba engleză pentru a vă provoca să continuați la fel. Uh, ceea ce ne preocupă și aș vrea să um, vă cer părerea este ceea ce presa a numit uh, rolul quasi fiscal al Băncii Centrale Europene în acordarea de credite și mă refer, mă refer la ceea ce banca acceptă ca garanții Um, și aici este vorba chiar de acțiuni la uh, bănci pe care noi nu știm cum să le evaluăm. Cum se măsoară valoarea acelor acțiuni ale unor bănci care vin la dumneavoastră depunând astfel de acțiuni ca garanții. Acest lucru se pare că distorsionează concurența pe uh, piața internă. În plus, uh, v-ați putea pune întrebarea dacă acest lucru mai Uh, ține de competența Băncii Central Europene. Și a doua întrebare este de asemenea una destul de dificilă. Cât de uh, mare este, după estimările dumneavoastră, expunerea instituțiilor financiare din Europa la pierderi care ar putea apărea în 2010-2011. Există tot felul de cifre care se circulă E vorba de jumătate de trilion de euro, un uh, trilion. Care este estimarea dumneavoastră? În ceea ce privește prima întrebare, așa cum știți, înainte de criză, înainte să înceapă criza pentru noi în uh, august 2007, uh, când au fost primele turbulențe, am avut un cadru de, uh, de garanții mai deschis decât cel al unui număr de bănci uh, centrale, iar noi acceptam ca uh, garanții uh, nu numai documente publice, ci și documente emise de firme private. Sigur că de atunci s-au, s-a schimbat modalitatea de a privi aceste garanții de ambele părți ale Oceanului Atlantic și s-a hotărât să se accepte ca garanții și aceste documente private. Am uh, acceptat și am uh, acordat uh, împrumuturi pe baza acestor garanții conform celor decise la început. Cu ocazia crizei am extins această bază a garanțiilor și am urmărit foarte de aproape riscurile pe care le implică această politică. Am văzut că deciziile noastre au fost justificate tocmai de faptul că încercam să evităm uh, riscuri inutile în acest uh, domeniu, în uh, felul în care evaluam aceste titluri de valoare garantate de active această evaluare se face într-un mod pe care eu îl consider potrivit, dar care se poate îmbunătăți oricând, așa cum s-a demonstrat foarte recent, pentru că ultima, ultimul progres în acest domeniu datează doar de câteva zile. În ceea ce privește expunerea băncilor noastre, vorbesc de băncile din zona Uniunii Europene, de zona euro, la uh, posibile pierderi, uh, aș spune că trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți, pentru că există un număr de cifre care s-au prezentat, s-au modificat, Fondul Monetar Internațional s-a lansat în acest exercițiu, dar noi abordăm problema cu prudență și chiar și Fondul Monetar Internațional și-a redus nivelul previziunilor băncile centrale nu sunt și băncile în general nu sunt în uh, aceeași situație. Există bănci care sunt în poziții foarte bune și uh, trebuie să vă spun că toate băncile lucrează cu multă prudență. Acum vorbesc despre zona euro, desigur. Uh, previziunile referitoare la uh, um, active toxice s-ar putea ca acest lucru să vă uh, aducă aminte de probleme de percepție uh, publică, dar problemele principale s-au rezolvat. Am trecut printr-o recesiune uh, puternică. Acum suntem în situația în care un anumit număr de credite ar trebui trecute la pierderi și există prevederi în acest sens. Dar noi credem, dacă analizăm sistemul bancar din zona euro, că uh, prevederile uh, făcute, uh, previziunile făcute, profiturile așteptate până, să spunem, la finalul anului viitor, vor acoperi aceste pierderi care pot surveni în urma unor efecte secundare ale recesiunii. Mulțumesc. are cuvântul. Mulțumesc. Modul în care euro și uh, unitatea economică și monetară au fost înfinite, înființate arată că nu există o metodă pentru ca țara respectivă să-și revină în cazul unei crize. Dacă țara nu este membră euro, poate să se adreseze FMI sau să treacă la o nouă monedă. Dacă țara este membră euro, atunci există un mecanism de aterizare, dar într-o țară precum Grecia, care este și membră UE și membra zero, a zonei euro, nu există acest mecanism din din partea Băncii Centrale Europene. Ce trebuie făcut? Băncile comerciale din Grecia împrumută de la Banca Centrală cu dobândă de 1% și apoi împrumută sectorului public cu dobânda de 0,4%. Băncile fac o mulțime de bani, iar economia reală suferă și nu a primit încă acele lichidități de la Banca Centrală Europeană. Ce părere aveți despre acest lucru? Ce se poate face în această situație? Ați menționat Grecia. Ce fel de hotărâri curajoase ar trebui luate, după părerea dumneavoastră? Mulțumesc! În primul rând, aș spune că nu din întâmplare zona euro și țările din zona euro nu sunt eligibile pentru măsurile excepționale, așa cum ați menționat dumneavoastră, uh, femeiul sau uh, ajutoarele pentru uh, balanța de plăți care provin din partea Uniunii Europene. Faptul că o țară aparține zonei euro face ca deficitul de cont curent să fie automat finanțat de apartenența la zona euro, deci este un ajutor absolut uriaș acordat în virtutea apartenenței la zona euro și în sine acest lucru este un ajutor absolut extraordinar care este implicit, ceea ce arată solidaritatea între țările care aparțin aceleiași uh, zone cu monedă unică, lucru care a fost foarte vizibil în ultima perioadă de timp. Și apoi, în ce privește măsurile necesare, măsurile care trebuie luate, aș spune că ele sunt impuse de situația în sine. De fapt, dacă o țară și nu e vorba aici numai de o singură țară anume. a spus întrebarea în cazul unei țări, dar eu aș spune că toate țările, fără excepție, trebuie să reușească să își asigure gospodăriile, uh, fiind fi, firmele, că există o strategie durabilă în privința finanțelor publice. Pentru că dacă nu e așa, atunci există o lipsă de încredere atât la nivelul uh, uh, consumatorilor casnici, cât și la nivelul consumatorilor corporatiști. Și ce se întâmplă dacă se pierde încrederea la nivelul acestor două grupe de consumatori? Atunci prețul um, refinanțării Ministerului Finanței este foarte mare dacă nu există încredere uh, că nu există o strategie durabilă în materie fiscală, că nu există o strategie pe termen lung, pe termen mediu, atunci cum se pot uh, diminua împărțirile acestea, răspândirile riscurilor în uh, piață? Și atunci firește că apar o serie întreagă de dificultăți care ies din ideea refinanțării statului, pentru că aceasta se dovedește a fi o problemă. Și aș spune că ați spus pe bună dreptate arată că uh, Ministerul Finanțelor rămâne cea mai bună semnătură, ceea ce e adevărat în toate țările, pentru că în toate țările Ministerul Finanțelor rămâne cea mai bună semnătură, chiar dacă semnătura respectivă are probleme. Pentru că dacă el are probleme, înseamnă că toți ceilalți participanți de pe piața privată trebuie să, re, să se refinanțeze și să aibă acces la credite la un preț foarte mare. Acestea sunt motive clare de a lua hotărârile care să per, permită creditele credibilitate pe termen mediu și pe termen lung, credibilitatea redresării acestei situații. Mulțumesc, Hans-Peter Martin. Mulțumesc. Sunt uh, sigur că aveți unul din locurile de muncă cele mai responsabile și cele mai interesante. Spuneați că, după dumneavoastră, considerați că situația este critică. Ce vreți să spuneți prin acest lucru? Vreți să ne explicați mai în detaliu? Ați merge atât de departe încât să spuneți că există riscul unor evoluții similare cu cele din Argentina, de exemplu? Vreți să spuneți că în situația Greciei, eu știu, n-ar fi trebuit să ne intre niciodată în zona euro sau că ar trebui să părăsească zona euro. Și în al doilea rând, dacă analizați propunerile legislative și inițiativele la nivel național și la nivelul euro, uh, apropo de ce se face uh, în situația băncilor care au intrat sub controlul statului, credeți că aceste măsuri sunt suficiente pentru uh, a restabili controlul și în al treilea rând aveți aceeași opinie ca alți observatori care consideră că strategia Băncii Centrale Europene uh, este acum pusă în fața testului cel mai greu acum la sfârșitul anului când vorbim de 442 de miliarde de euro? La prima întrebare. N-am menționat niciodată Grecia în uh, observațiile introductive. Am spus ceva despre Grecia, dar vreau să spun clar că n-am menționat Grecia. Am menționat uh, Grecia și Islanda într-o întrebare și am răspuns la întrebarea respectivă. N-am menționat niciodată numele Argentina. Și ca răspuns la o întrebare, mi-am spus eu că uh, observațiile mele sunt valabile pentru orice țară, pentru orice țară, deci nu pentru o țară anume. Deci este foarte clar că în cazul acesta, ca și în cazul Irlandei sau ca în cazul oricare alte țări, suntem într-o situație care este foarte grea. În cazul Irlandei trebuie să s-au luat decizii foarte grele. Guvernul a luat decizii foarte dure și pe bună dreptate pentru că situația era foarte dificilă. Și am spus că am încredere că același tip de măsuri curajoase și absolut necesare vor fi luate și în cazul Greciei. Dar uh, observațiile mele sunt valabile pentru toate țările, pentru toate țările și este foarte adevărat și sunt adevărate în diverse grade de gravitate, după cum vede toată lumea. Dar este foarte adevărat că dacă mă, se pot, dacă țara se poate baza pe strategii puternice, durabile, pe termen mediu și lung, atunci țara este posibilă să promoveze aceste măsuri. În ce privește a doua întrebare? Era o întrebare care se referea la băncile din umbră. Vreau să spun că tot ce facem noi la nivel global, la nivel european și la nivelul comitetului de la Basel este să evităm să fim din nou prinși în capcana, în anomalia acestor bănci din umbră care a fost una dintre factorii principali declanșatori ai dramei prin care am trecut cu toții recent. Și suntem cu toții dornici să evităm această anomalie. Adică să punem, să dăm deoparte riscurile referitoare la instituțiile financiare din cauza lipsei înțelegerii a ceea ce înseamnă securitizarea. Cât privește hotărârile pe care le-am luat, trebuie să vă mărturisesc că Banca Centrală Europeană și sistemul european al băncilor centrale, echipa europeană din zona euro, au fost ca toate celelalte bănci centrale din lume mai ales ca instituta, institutul, instituția soră de pe celălalt mal al Atlanticului, ne-am aflat într-o situație care ne-a cerut foarte multe și cred că am reacționat într-o manieră promptă, curajoasă, fără a pierde fără a pierde nordul compasului nostru și anume stabilitatea prețurilor, credibilitate în acest domeniu uh, și ancorarea așteptărilor față de inflație într-un fundament solid. Am menționat această ancorare foarte bine în aliniată la definiția noastră mai puțin de 2%, adică. Iar cât privește uh, renunțarea la aceste operațiuni pe termen de un an pe care am uh, menționat-o deja ne-a permis să ne menținem la înălțimea situației și uh, a credibilității pe care o considerăm foarte importantă pentru că ni se cere acest lucru din partea cetățenilor și nu numai din partea tratatului, ci pentru că este o manieră de a menține creșterea și prosperitatea pe termen mediu și lung ne-a ajutat în perioada de criză să prevenim materializarea acestui risc deflaționist care era foarte important în momentul crizei, mai ales după prăbușirea băncii Lehman Brothers. Uh, Următorul vorbitor, Slavomen Nitras. Îi rog pe distinși membri ai Parlamentului uh, să nu încerce să pună trei întrebări la care să dorească un răspuns la, în trei minute, pentru că domnul Nitros. Deci nu voi pune întrebările la care s-a răspuns deja, deși toate duc la întrebări noi. Vreau însă să vă cer care este evaluarea dumneavoastră în ceea ce privește orizontul de timp uh, apropo de punerea în aplicare a instituțiilor de supraveghere Există diferențe între diferitele țări. În unele țări există instituții locale, entități locale, în altele între pie, în anumite piețe există o dominație a marilor instituții financiare. Vedeți că acest lucru ca pe o amenințare, considerați că mai ales în această perioadă de funcționare, supravegherea bancară uh, cu mediere nu ar introduce cumva riscuri de, de destabilizare a piețelor locale, mai ales acele piețe care sunt dominate de instituții financiare care își au sediile în afara țării respective. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. O primă observație. Mi se pare că în momentul în care analizăm uh, situația reală din uh, țările din zona ne-euro și care sunt membre ale Uniunii Europene, faptul că în anumite situații, așa cum spuneați dumneavoastră, o mare parte a sectorului bancar a se, face, se desfășoară în prezența instituțiilor bancare uh, străine, E bine, rolul acestor instituții a fost un rol de stabilizare, pentru că acele bănci au capacitatea să obțină lichidități din de la sediul lor central. De asemenea, în momentul în care noi, după intensificarea crizei, ne-am implicat în asemenea măsuri excepționale nestandardizate, cum am menționat, în măsura în care există, există filiale în Europa Centrală și de Est, trebuie să continuăm să furnizăm lichidități. Ce facem noi? Facem pentru stabilitatea sectorului bancar în general, pentru că există responsabilități la nivelul grupului bancar și față de Europa Centrală și de Est. Aceasta a făcut o parte a mesajului pe care l-am transmis la vremea respectivă și pe care îl transmitem și în continuare. Și apoi, în privința impactului noilor autorități de supraveghere, așa cum spuneam mai devreme și apropo de momentul intrărilor în vigoare, depinde și de Parlament, cum spuneam și mai devreme. Nu mă fac cu temerilor pe care le sugerați dumneavoastră. Mi se pare că lucrurile sunt echilibrate, situația este echilibrată și nu mi se pare că ar trebui să vă temeți pe nedrept sau să aveți impresia că aceste autorități vor funcționa incorrect în situația în care sunt probleme specifice în țara dumneavoastră. Domnul Langen. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să accentuez faptul că Banca Centrală Europeană a acționat cu mult calm în această perioadă de criză și o parte din stabilizare se datorează băncii centrale. În ceea ce privește risc, riscul sistemic, piața financiară a crescut extraordinar de mult, a crescut de trei ori de la 3 ori până la 11 ori în 2007. Credeți că piața financiară trebuie să se reducă și să ajungă la dimensiunile din 2007? Ce părere aveți de propunerile făcute de americani? Și anume, de descentralizarea din sistemul bancar. După cum ați văzut, unele bănci uh, s-au mărit în ultimul uh, timp, în loc să se micșoreze, iar riscul probabil că s-a mărit și dacă vorbim de riscul sistemic, nu cumva e nevoie de uh, niște bilanțuri foarte clare, pentru că eu cred că o parte din problemă poate fi uh, regăsită, deoarece riscul nu se regăsa în bilanțuri, în bilanțurile instituțiilor financiare iar lichiditățile de la băncile centrale nu au modificat de fapt situația. Cum vedeți dumneavoastră acest, această situație? Mulțumesc pentru întrebare, vă mulțumesc pentru prima remarcă. Cât privește riscul sistemic, și Comisia pentru Riscul Sistemic. Ați spus o întrebare și anume dacă micșorarea pieții financiare a instituțiilor sau sectorului bancar, în sfârșit, dacă ar fi oportun o asemenea micșorare. Nu pot să dau un răspuns simplu. Cred că trebuie să analizăm situația din toate unghiurile de vedere. Și, bineînțeles, uh, la nivelul acestei comisii de analiză a riscului uh, analizăm chestiunea din perspectiva stabilității sistemice, ținând cont de experiența îngrozitoare prin care am trecut. Asta presupune faptul că analizăm toate fenomenele care sunt par complexe în momentul în care, de exemplu, din, din 2000 până în 2007 constatăm că suma de derivative se mulțește cu șapte într-o perioadă de șapte sau opt ani, sigur că acest lucru te pune pe gânduri ce fenomen poate fi la sursa, sursa acestei uh, modificări structurale a acestei dimensiuni. Deci trebuie pus o întrebare. Nu vreau să spun că trebuie să ajungem imediat la concluzia că este anormal. Este o evoluție mult prea rapidă și trebuie să contracarăm acea evoluție. Însă vreau să spun că trebuie să ne gândim, trebuie să ne punem întrebări. Adică trebuie să ne punem sistematic asemenea întrebări și probabil că acestea sunt genul de întrebări care trebuie puse și la nivel uh, european, în America, dar și la nivelul uh, lumii financiare uh, globale, prin, di, din intermediul dialogului. Și aș spune același lucru și pentru instituțiile care gestionează capital uh, uh cu susținere. Uh, pentru că uh, trebuia înțeles ce s-a întâmplat și era, trebuia văzut dacă este un factor de stabilitate sau de instabilitate. Comisia trebuie să-și pună asemenea întrebări. Dar, după cum spuneam, trebuie să evităm uh, să reacționăm prea repede reacția noastră trebuie să vină după o analiză sistematică, profesionistă, iar uh, în ce privește instituțiile, ați spus că unele instituții sunt din ce în ce mai mari și aici trebuie să analizăm lucrurile cu multă atenție. Orice reacție simplă este nu, ceva de genul e o instituție prea mare, nu trebuie să existe o anumită instituție peste anumite dimensiuni. O asemenea reacție este o reacție simplă, pentru că uh, aici s-ar putea pune problema unor analize ulterioare necesare, adică analize profesioniste, uh, calme. Ce trebuie să facem noi? În primul rând, trebuie să analizăm instituțiile, instituțiile mari și interconectate pentru a vedea care este riscul sistemic pe care îl reprezintă aceste instituții în sine și dacă este nevoie să sporim măsurile prudențiale, să sporim modul în care ne relaționăm față de aceste instituții pentru că instituțiile acestea trebuie să internalizeze faptul că au un risc sistemic. sistemic. Și apoi, în al doilea rând, dacă în ciuda măsurilor prudențiale puse în aplicare pentru a, a evita materializarea riscului, dacă aceste instituții se prăbușesc, atunci uh, trebuie folosite așa numitele testamente din viață, living wills și îmbunătățirea uh, mediului juridic pentru asemenea instituții, pentru a mm, reduce la minim pericolele pentru sistem, ceea ce uh, uh, înseamnă o activitate susținută, dificilă și, bineînțeles, trebuie să acționăm la nivelul sistemului, la nivelul rezilienței, al rezistenței sistemului, pentru că influența sistemică a oricărei instituții depinde de fragilitatea sau de rezistența sistemului în sine. Mulțumesc! Um, Iliana Ivanova. Doamna Iliana Ivanova are cuvântul. Mulțumesc! domnule Trișe, pentru că sunteți alături de noi astăzi. Am două întrebări. Prima se referă la strategiile de ieșire și la stegulețul roșu pe care l-ați menționat, și anume dezechilibrele fiscale. În vedere că ne au un grad de îndatorare mare și deficite bugetare din ce în ce mai mari, cum considerați că vor fi ele afectate de retragerea acestor lichidități suplimentare și care va fi politica BCE în cazul țărilor cu grad mare de îndatorare, caz în care nu uh, poate fi susținut uh, nivelul de lichiditate în condițiile anterioare favorabile. Și a doua întrebare se referă la statele membre care nu sunt membre ale zonei euro. Cred că este important ca BCE aceste state și Comisia să mm, încurajeze lărgirea zonei euro, mai ales dat uh, fiind criza economică și financiară. Întrebarea mea este în ce fel BCE va susține eforturile statelor care nu aparțin zonei euro să se alăture acestei zone, mai ales în cazurile în care avem un uh, istoric de bună disciplină fiscală pentru a demonstra acestor țări că merg în direcția cea bună. Mulțumesc! Thank you very much. On the... Mulțumesc! La prima întrebare vreau să vă spun că avem sentimentul clar la nivelul BCE că este foarte important să avem strategii durabile de politici fiscale pe termen mediu și lung. Sunt de asemenea încântat să văd că acest sentiment este împărtășit de COFIN. După cum știți, s-au luat mai multe decizii la ultimul uh, ECOFIN care merg exact în această direcție. Susținem 100% comisia și rolul său, un rol dificil, dar bine îndeplinit în împrejurări dificile. Și susținem 100% direcțiile de evoluție identificate de către Comisie și stabilite, trebuie să spunem, de către ramurile executive. Și facem apel să se aplice deciziile luate și, în cazul anumitor guverne, să aplice aceste decizii în următoarele săptămâni. În ceea ce privește extinderea zonei euro, vreau să spun că, după părerea noastră, acest fenomen este unul foarte important. Singur, aplicându-se criteriile de convergență adecvate, așa cum sunt ele precizate în tratat, și cred că acest punct de vedere este împărtășit de toate guvernele, că este important, adică, să se respecte litera tratatului și menționez și de această dată că este extrem de important pentru țările care intră în zona euro să fie 100% pregătite pentru a susține prosperitatea, pentru că dacă nu sunt pregătite, atunci uh, trecerea la zona euro va fi dificilă pentru ele. Este foarte important și pentru zona euro în sine să aibă în continuare credibilitatea de care se bucură. Credibilitate promisă de altfel tuturor cetățenilor din zona euro. Acesta este punctul nostru de vedere. Mulțumesc, domnul Ludvigson, de la Socialdemocrații. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Trișe pentru prezență și pentru că ne răspunde, răspunde la întrebări. După cum știm, um, ajutoarele de șomaj sunt um, destul de mari în toată Europa, rata șomajului a scăzut și auzim acum că s-ar putea înregistra o creștere pozitivă la anul. Anumite sectoare deja au înregistrat creșteri, deși s-a pornit de la niveluri negative. Din păcate, șomajul sporește din ce în ce mai mult și cei care au cel mai mult de suferit sunt în general cei care muncesc în condiții precare, oameni fără pregătire, fără educație și există riscul rămânerii la nivelul înalt ale, al, a șomajului. Ce părere are BCE cu privire la reducerea șomajului? Ce măsuri de politici economice s-ar putea lua pentru formarea personalului, de exemplu? Ce părere aveți în acest sens? În primul rând, cred că aveți 100% dreptate. În prezent ne confruntăm cu dificultăți cauzate de efectele întârziate ale recesiunii legate de șomaj. Din punctul nostru de vedere, vedem că șomajul continuă să crească, deși uh, creșterea economică a trecut la valori pozitive. Această creștere nu este însă suficientă pentru a contracara efectele negative ale crizei. este un lucru negativ din punct de vedere al încrederii și sigur că insistăm pe elementele care ar putea spori încrederea și ajuta economia zonei euro și a Europei în general. În ceea ce privește întrebarea legată de ocuparea forței de muncă, după părerea noastră, Principiul uh, general este că reformele structurale stabilite în principiu de către um, toate statele Europei ar permite existența unei economii mai active, mai dinamice și mai orientată către locurile de muncă. Acest uh, lucru se, apla, se aplică în cazul întregii agende de la Sabona, stabilită de diferite guverne. După părerea noastră, în interiorul uh, acestor reforme structurale din contextul uh, agendei de la Lisabona, problema formării și a educației continuă să fie una foarte importantă. Suntem o economie bazată pe cunoaștere și vom fi din ce în ce mai mult. Diviziunea muncii la nivel global va acorda din ce în ce mai multă importanță unui nivel de educație și de formare sporit și vom deveni din ce în ce mai specializați și ne vom concentra din ce în ce mai mult pe plus valoare, pe tehnologii superioare și pe bunuri și servicii superioare și specializate. De asemenea, suntem de părere că, mai ales în anumite țări, în prezent, um, ar fi extrem de important să se aplice reforme structurale în uh, acest domeniu pentru o creștere accelerată și pentru o ocupare mai mare a forței de muncă. Mulțumesc, Peter Zemund. Mulțumesc, domnule președinte. Ne gândim la combaterea crizei și la lupta împotriva crizelor din viitor. Alții se gândesc ce ar trebui să facă dacă s-ar confrunta cu o nouă criză și cum ar putea face față eșecului instituțiilor. Domnul Ackerman, președintele Deutsche Bank, a înaintat săptămâna trecută o propunere de înființare a unui fond la care să contribuie instituții private din lumea bancară, dar și autorități publice. care să fie un fel de pro- să constituie anumite provizioane pentru eventualitatea unui colaps. <coughs> S-a creat impresia că instituții precum Deutsche Bank, care au înregistrat profitul record, uh, se gândesc la posibilități de contracarare a pierderilor pe viitor. Ce părere aveți? În primul rând, este foarte important ca întregul sistem să devină mai rezistent, mai solid și din acest punct de vedere, mai ales la nivelul măsurilor prudențiale, noi, practic, solicităm cu tot respectul cuvenit în această situație foarte dificilă ca în 2012, după cum știți, uh, cerințele de capital pentru instituțiile financiare ar trebui să fie mai mari decât înainte, tocmai pentru ca fiecare instituție să fie mai rezistentă și deci întregul sistem să fie mai solid. Într-un fel, deci, această idee de a pune deoparte bani albi pentru zile negre este, sigur, o idee cât se poate de firească. Sigur că ne gândim și la măsuri anticiclice care, în cadrul Basel II, ne-ar putea permite să punem deoparte la nivel sistemic, la nivelul fiecarei instituții, sume și valori adecvate care să permită traversarea unor perioade dificile pe viitor. Ale cele guvernelor ex ante să facă provizioane necesare pentru eventualitatea unei noi astfel de probleme este o problemă care ține de parlamentele naționale, după părerea mea. Și Senzația mea acum este că este puțin probabil ca contribuabilii să accepte încă o dată riscul pe care l-au acceptat în contextul crizei actuale. Și după părerea mea, nu este o direcție tocmai fericită deocamdată. În primul rând, trebuie să consolidăm sistemul înainte de a le cere contribuabililor să contribuie și mai mult. Însă vom vedea dacă după ce vom fi luat toate măsurile pe care le considerăm adecvate, pentru ca sistemul privat să devină mai solid, mai puțin fragil. Vom vedea, deci, dacă va fi într-adevăr nevoie de intervenția încă o dată a contribuabililor. Nu este un o imposibilitate, dar nici nu mi se pare cea mai bună soluție acum. Mulțumesc, domnul Ramon Tremosa Ibal. Mulțumesc, domnule Trișe. Există țări în zona euro care încep să se redreseze și altele, ca Spania, în care absența reformelor va duce la rămânerea în criză. În Spania, piața imobiliară rămâne, în, rămâne imobilă, s-ar putea ca presupunerile făcute să nu fie valabile și ca o politică monetară medie să se dovedească dăunătoare. De exemplu, în anumite țări europene, cum ar fi Germania sau Franța, s-au înregistrat, s-au înregistrat deja rate pozitive ale inflației, în timp ce în alte țări, printre care și Spania, continuă deflația. Deci, în acest caz, o politică medie ar putea fi dăunătoare, pentru că ea este restrictivă acolo unde nu ar trebui să fie și produce, continuă tendința deflaționistă în țările în care ea deja există. Întrebarea este dacă BCE va continua politica monetară medie pe care a folosit-o până acum și încă o întrebare referitoare la transparență. După părerea mea, transparența întărește independența și cred că există un schimb reciproc favorabil între transparență și independență. Pentru o mai mare legitimitate, um, BCE ar trebui să publice procesele verbale ale Consiliului Guvernatorilor și procesele verbale de la întâlnire cu Banca Angliei sau Banca Japoniei, de exemplu lucru care ar uh, reprezenta o garanție a transparenței. Nu este cazul să discutăm despre interpretările naționaliste ale transparenței. Această criză ne-a sporit uh, gradul de conștientizare a faptului că trăim cu toții în aceeași lume. Mulțumesc. Thank you very much indeed uh, for your Mulțumesc foarte mult pentru observații. Legat de primul punct, vreau să vă spun că acționăm într-o uniune monetară. Este un mesaj uh, și pentru dumneavoastră și pentru colegii care se refereau la aderarea la zona euro. În momentul în care aderi la zona euro, înseamnă că înțelegi că ești într-o zonă cu monedă unică. Euro este o monedă unică fie că este privit din Asia sau din America, euro este același și în Spania și în toate celelalte țări. Există o, singur, o singură credibilitate a monedei euro, există o, o singură rată de schimb, o singură rată a dobânzii la euro și există, firește, o instituție care răspunde de credibilitatea monedei euro, de stabilitatea prețurilor în zona euro zona uh, cu 16 țări și 365 de milioane de persoane. Nimeni nu consideră că Statele Unite, de exemplu, își proiectează politica monetară doar gândindu-se, gândindu-se doar la California sau Massachusetts sau Wyoming. Politica monetară a Statelor Unite este proiectată pentru întregul continent. Iar noi proiectăm politica monetară pentru continentul european, pentru această zonă euro, că e vorba de două zone cu aproximativ aceleași dimensiuni. Sigur că vorbim despre o politică monetară care a fost proiectată pentru stabilitatea și bunăstarea a 330 de milioane de euro, dar există pe de altă parte și anumite decizii naționale referitoare la politicile fiscale, la monitorizarea uh, costului uh, forței de muncă, la reformele structurale și amplitudinea măsurilor ce se pot lua în, uh, pe căi naționale este foarte mare. Trebuie să înțelegeți importanța răspunderii naționale. Există supravegherea interpares a autorităților fiscale Există supravegherea la nivelul costului unitar cu forța de muncă și, sigur, supravegherea politicilor structurale. În ceea ce privește transparența, noi am fost prima bancă centrală din lume care am publicat în timp real o declarație introductivă de 5-6 pagini în care explicam în detaliu motivele care au stat la baza măsurilor luate de Consiliul Guvernatorilor. Practic, noi am, trans am transformat însă și ideea de transparență. Am fost prima bancă centrală care am introdus conferințe de presă după fiecare decizie. Această măsură a fost luată de predecesorul meu, Vin Duisenberg, și este o modalitate de a asigura o transparență cât mai mare, de a răspunde la întrebări în timp real, după fiecare decizie luată de Consiliul Guvernatorilor. 5 sau 6 pagini de explicații care prezintă motivele noastre și raționamentele pe care le urmăm și o conferință de presă imediat după fiecare decizie luată. Nu credem că este cazul să menționăm, să dăm publicității voturile individuale atunci când uh, ele apar și, după părerea noastră, considerăm că este adecvat faptul că avem 16 țări diferite și că fiecare membru al Consiliului Guvernatorilor trebuie să apere și să susțină decizia uh, luată de către Consiliul Guvernator. Uh, thank you. Uh, Danuta Hubner. Mulțumesc, Danuta Hubner. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, doamna președinte, pentru mine, strategia de ieșire este un set de uh, pași uh, de politică fiscală care ne va permite să susținem uh, politicile din domeniul bugetar, uh, fiscal și financiar. E nevoie de o coordonare, uh, de un mecanism de coordonare foarte eficient și asta mă aduce la uh, legătura dintre uh, mecanismele de ieșire, de măsurile de ieșire uh, din domeniul fiscal și financiar. Știm că uh, criza a avut un efect inegal asupra statelor membre, unele își revin mai repede decât altele și vom avea ca rezultat uh, o uh, alegere diferită a momentelor de aplicare a politicilor de ieșire. Pentru mine este important ca uh, măsurile monetare să urmeze imediat după măsurile fiscale pentru a evita o capcană, și anume aceea de a plăti deficit deficiturile uh, bugetare la uh, ratele dobânzilor foarte mari. Deci uh, vreau să văd cum vedeți această succesiune a măsurilor pe care Banca Centrală Europeană vrea să le aplice în viitorul apropiat. Pot ele să fie aplicate astfel încât să nu fie uh, interpretate ca o pregătire pentru o viitoare creștere a ratei dobânzilor? pentru că o uh, consolidare artificială a euro ar submina uh, re, revitalizarea economiei europene. Și vreau să știu dacă Banca Centrală are o uh, strategie de coordonare a acestor măsuri, astfel încât uh, revenirea din punct de vedere monetar să decurgă lin și uh, uh, fără probleme. Care este acest uh, mecanism de coordonare? Pentru că cred că Uh, efectul uh, măsurilor monetare depinde în mare măsură de uh, strategia de ieșire în domeniul fiscal. Da, mulțumesc. Am un număr de observații. În primul rând, așa cum ați spus, nu există un concept unic în ceea ce privește măsurile de ieșire din criză în domeniul politicilor fiscale. Există foarte multe abordări și Uh, în unele state membre acestea nici măcar nu există. În altele uh, ele sunt foarte limitate. Altele deja au început să aplice măsuri de ieșire din punct de vedere fiscal. Altele vor începe în 2011. Uh, așa cum spuneam, unele vor începe în 2010, altele în 2011. Iată că măsurile au început să fie puse în aplicare, însă acest lucru se decide în uh, fiecare stat membru, în uh, conformitate însă și cu decizia Comisiei de a uh, întocmi acest set de măsuri. În ceea ce privește celelalte concepte de sprijin pentru sectorul financiar, cum vă spuneam, măsurile de ieșire din criză deja se pun în aplicare. Există un sprijin semnificativ pentru sectorul financiar, dar asta nu trebuie să fie confundată cu politica fiscală. E vorba de opțiuni de garantare pentru refinanțări pe termen uh, scurt sau mediu și așa mai departe. Toate aceste măsuri au fost proiectate ca măsuri non-standard pentru a face față unei situații excepționale care împiedica funcționarea normală a unui număr mare de piețe. Acest lucru deja se uh, uh, uh întâmplă, există strategii care deja se pun în aplicare pentru ieșirea din criză. Avem și noi un set de astfel de decizii. După cum spuneam, avem măsurile neconvenționale și avem și măsurile convenționale. Joia trecută, și am mai spus uh, deja aici uh, foarte clar, noi am luat în uh, considerare o rată a dobânzii care ar fi cea mai potrivită și începem să punem în aplicare o serie de măsuri neconvenționale care nu afectează în niciun fel uh, rata dobânzii în prezent. Aceasta este, credem noi, potrivită, cea mai potrivită și nu avem de gând să lansăm acum niciun mesaj în legătură cu uh, rata dobânzilor. Dacă însă va fi nevoie să modificăm politica noastră monetară, vom face acest lucru pentru menținerea stabilității prețului și, prețurilor și a credibilității pieței interne. Mulțumesc! Doamna Ghiuri, mulțumim! Domnule președinte, mă bucur foarte mult că ați menționat Europa Centrală și de Est în introducerea dumneavoastră. Ați spus că situația pare să fie sta, în curs de stabilizare acolo, dar mai există probleme în economia reală a unor state din această zonă. În urmă cu trei luni v-am întrebat v-am întrebat uh, despre o măsură de schimburi între statele din zona euro și cele care nu fac parte din zona euro. Iar acum, dacă analizăm situația, mai ales în Ungaria, uh, Piețele se plâng de uh, acces îngreunat la credite, de lipsa lichidităților. Deci vreau să știu cât de mulțumiți sunteți de situația lichidităților de aici. Băncile din regiune se plâng în legătură cu sporirea cerințelor de capital în zona euro. Băncile din zona euro beneficiază de o creștere masivă a lichidităților, dar eh, țările din eh, Europa Centrală și de Est continuă să se plângă dacă ar fi existat mai multe lichidități, ar fi fost ușor să îndeplinim uh, cerințele de capital. Cum vedeți dumneavoastră situația și care este mesajul? Da, uh, cred că mi-aduc aminte de întrebarea dumneavoastră de data trecută. Dați-mi voie doar să spun că în ceea ce privește relația noastră cu Banca Centrală a Ungariei. Aceasta este una foarte apropiată de încredere și, așa cum știți, lucrăm foarte bine cu cele două bănci uh, uh, între cele două bănci, Banca Centrală Europeană și uh, Banca Centrală din Ungaria. Se pare că ceea ce facem uh, direct cu uh, Banca Centrală a Ungariei și prin intermediul mesajelor pe care le transmitem băncilor uh, comerciale din uh, zona euro atunci când Uh, îl, uh, îi consiliem în legătură cu activitatea filialelor lor din Europa Centrală și de Est, mesajul nostru este acela de a încerca să, uh, ca aceste bănci comerciale să vină în sprijinul băncilor centrale din zonă, însă acest lucru se bazează pe strategii pe termen mediu și lung ale acestor bănci comerciale proiectate pentru fiecare stat în parte. Da, Vicky Ford are ultima întrebare, pentru cer scuze celorlalți uh, care doreau să ia cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule Trișei, pentru explicațiile clare privind activitatea băncii centrale Uh, în legătură cu ieșirea din criză, în legătură cu uh, Comitetul pentru Risc Sistemic, însă am anumite nelămuriri. La ultima întâlnire din septembrie am discutat despre potențialul conflict de interes, de interes între, instituția, uh, între mai multe roluri ale instituției dumneavoastră și mi-ați explicat că veți păstra aceste um, activități separate, nu numai din punct de vedere al personalului, ci și că veți la raporta Parlamentului în mod separat privind aceste două uh, roluri. Însă această încrucișare, uh, această suprapunere a devenit foarte evidentă și mi se pare că deja v-ați uh, încălcat propria regulă de a ține aceste activități separate. Ați fi de acord cu mine că responsabilitatea în ceea ce privește rolul băncii centrale pe de o parte și al, al corpului de supraveghetori pe de altă parte uh, se uh, suprapune. Uh, în ceea ce privește situația Spaniei, o delegație a, acestui, a acestei comisii a vizitat Spania uh, Uh, săptămâna trecută și am observat că Spania a reușit să evite efecte foarte grave ale uh, crizei din cauza, din, datorită unor măsuri foarte uh, uh, precaute ale, ale autorității uh, naționale. Am observat o sporire a numărului de personal angajat pentru măsuri de supraveghere. În ceea ce privește Spania, Banca Centrală, băncile comerciale, instituțiile de supraveghere, toată lumea ne-a spus că responsabilitatea pentru supraveghere și luarea deciziilor privind firmele individuale ar trebui să rămână la latitudinea autorităților naționale. Sunteți de acord cu această afirmație? Mulțumesc, doamnă. În primul rând, eu sunt încă în uh, fața dumneavoastră ca președinte al Băncii Centrale Europene. Nu există un președinte al Comitetului pentru Risc Sistemic și vreau să confirm uh, pe deplin ceea ce am spus. Dacă colegii mei sunt destul de amabil să mă numească și în uh, calitate de președinte al uh, Comitetului pentru Risc Sistemic, voi veni în fața dumneavoastră cu acea pălărie și vă voi vorbi despre activitățile uh, Comitetului pentru Risc Sistemic această instituție va veni cu sprijin analitic și uh, strategic, dar de va depinde de Parlament. Uh, să spună ce dorește. Trebuie să confirm ceea ce v-am spus și e foarte important. Acestea sunt două roluri complet diferite. Asta este foarte clar. În ceea ce privește poziția la nivelul uh, micro-supravegherii și nu al supravegherii macro, cred că există un concept sănătos și anume de a implica băncile centrale în uh, microsupraveghere. Sigur, nu peste tot în Europa este cazul, dar credem că în Spania este cazul și am spus uh, de mai multe ori acest lucru. În al doilea rând, atunci când avem de a face cu instituții transfrontaliere multinaționale, avem problema găsirii celui mai potrivit concept pentru supravegherea grupului în întregime și în acest caz se pune problema utilității noilor, noi autorități atât pentru sectorul bancar cât și pentru cel financiar. Acest rol poate fi unul important în ceea ce ne privește și eu am încredere că pentru aceste instituții e important să aibă capacitatea de a avea o perspectivă paneuropeană în ceea ce privește supravegherea. E vorba, repet, de instituții multinaționale și nu de o instituție națională în cazul căreia, de acord cu dumneavoastră, nu există decât nevoia de generalizare a conceptelor care își dovedesc valoarea. În cazul spaniol, cu prevederi dinamice și cu un concept care nu a generalizat uh, concluziile Comitetului Basel II, s-a dovedit că măsurile sunt de o reală utilitate. La nivelul uh, pieței unice din Europa, dacă acest uh, lucru ni-l dorim într-adevăr, se aplică aceleași reguli uh, privind supravegherea bancară. Noi acționăm în consecință. În unele cazuri este nevoie de o anumită autoritate care să se ocupe de arbitraj atunci când există uh, cazuri de uh, divergențe. Mulțumim foarte mult. Sper că și membrii noștri își vor uh, aduce aminte să separe seturile de întrebări adresate pe de o parte Băncii Centrale Europene, pe de altă parte Comitetului pentru Risc Sistemic. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Uh, cuvintele dumneavoastră rămân aici cu noi și le așteptăm să vă uh, revedem peste încă trei luni. Nu am încă o dată fixă, fixată pentru această următoare întâlnire. Okay, can you take your seats again now that the minister is with us? Um... Vă rog să luați loc din nou în sală, acum că domnul ministru ni s-a alăturat. Dragi colegi, haideți să ascultăm, să-l ascultăm pe domnul ministru. Avem alături de noi doi miniștri ai președinției care tocmai a sfârșit. Uh, domnul Borg ne va face o descriere a realizărilor uh, și a celor lăsate, trecute mai departe președinției următoare. Uh, vă rog, domnule Borg, mulțumesc foarte mult. Este Desigur, o onoare pentru mine să mă aflu aici pentru a vă raporta ceea ce a decis și ce a realizat uh, în Consiliu în ultimele șase luni. Aceste șase luni au fost, desigur, uh, o perioadă foarte plină de provocări pentru noi. Am trecut prin cea mai gravă și mai problematică criză de la depresiune încoace. În termen de produs intern brut uh, am înregistrat o scădere de 5% care va continua conform uh, prognozelor. Uh, șomajul va crește, deși este deja la nivele foarte înalte în mai multe state europene și uh, credem că șomajul va crește în continuare în 2010. Măsurile implementate în ultimul an în ceea ce privește combaterea crizei au fost de o magnitudine uh, uriașă și cred că Europa s-a dovedit capabilă prin consolidarea cooperării să restaureze stabilitatea și încrederea în uh, sectorul financiar și în economie în general. Uh, planurile de garantare a depozitelor și Uh, planurile de stabilizare a piețelor financiare au fost uh, foarte cuprinzătoare și în același timp am asistat la o coordonare a politicilor monetare pentru planul de uh, revigorare economică european care a facilitat stabilizarea situației pe mai multe planuri. Atunci când vorbim despre președinția suedeză, trebuie să ne concentrăm, aș spune, pe patru domenii diferite. Unul se referă la infrastructura piețelor financiare, s-au luat decizii referitoare la structurile de supraveghere, ne-am ocupat de cerințele de capital, de directiva cerințe de capital și de a, îmbunătățiri ale administrării efectelor crizei. Am uh, stabilit uh, strategii și măsuri excepționale. Un al doilea aspect a fost uh, strategiile de ieșire din criză, măsuri non-standard fiscale care au culminat cu uh, deciziile luate de ultimul Consiliu ECOFIN. Uh, problema, o problemă prioritară pentru noi a fost uh, protecția mediului. Începe astăzi conferința de la Copenhaga și acest uh, lucru a fost mereu pe, uh, pe agenda noastră de lucru și am lucrat la coordonarea poziției europene uh, uh, în grupul G20. Voi vorbi despre toate acestea și încă câteva lucruri pe care noi le considerăm importante. Unul dintre motivele principale pentru care uh, lumea a intrat în această criză a fost slăbiciunea sistemelor de reglementare. Piața financiară a fost reglementată timp îndelungat, dar Uh, sistemele de reglementare au fost prea uh, slabe pentru a gestiona o astfel de uh, criză atât de puternică. De aceea, mecanismele de supraveghere micro și macroprudențiale au trebuit să devină o prioritate a președinției noastre. Săptămâna trecută la Ecofin am reușit să luăm decizia de a începe convorbirile cu Parlamentul privitoare la organismul de supraveghere macroprudențială. S-a uh, decis de, deja înființarea Consiliului uh, Macroprudențial. Majoritatea membrilor, uh, statelor membre uh, în Consiliu și-au exprimat sprijinul pentru această decizie și foarte multe state au făcut și concesii pentru a putea ajunge la un compromis. Principalele uh, Principalul lucru este că acest viitor uh, Consiliu de Supraveghere european va putea să supravegheze piețele, să uh, uh, încadreze uh, stabilitatea uh, pieței uh, financiare europene într-un cadru ușor de administrat. În ceea ce privește această supraveghere macroprudențială, ea este una foarte importantă. Comisia la răzier a arătat că nu am putut alege soluția ideală pe care ne-am fi dorit-o, ci am ales soluția posibilă încercând să găsim un sistem pe baza unor principii foarte clare care ar fi aplicabile în orice perioadă. Am încercat uh, de asemenea să luăm în considerare foarte multe aspecte care țin de uh, asigurarea stabilității prin intermediul supravegherii macroprudențiale. În cooperare cu statele membre am început să punem bazele unei structuri de reglementare mult mai bune. În ceea ce privește eficacitatea administrării uh, efectelor crizei, uh, s-a pus la punct un grup la nivel înalt care să încerce să îmbunătățească instrumentele de reglementare care să ne permită să facem intervenții și să consolideze cooperarea statelor membre uh, trăgând învățăminte din uh, uh, efectele crizei în această toamnă foarte dificilă pentru noi. Progresele care s-au înregistrat în administrarea efectelor crizei uh, în condițiile uh, falimentului unor uh, instituții financiare importante am stabilit de asemenea concluzii ale Consiliului și desigur este foarte important să Uh, menținem aceste măsuri uh, stabilite o perioadă destul de îndelungată, pentru că și criza și efectele crizei se vor resimți pentru o perioadă uh, semnificativă, însă trebuie să ne gândim deja la o strategie de ieșire, de retragere a acestor măsuri în mod coordonat, pentru că ele afectează și alte domenii ale politicilor financiare și pot afecta negativ competitivitatea Uh, în și dintre statele membre. Un alt aspect uh, care se referă la infrastructura sistemelor financiare se referă la cerințele de capital. Directiva cerințelor de capital. Uh, gradul de capitalizare a băncilor și capacitatea lor de a uh, Uh, economisi, de a pune deoparte bani albi pentru zile negre este una foarte importantă. Avem nevoie de capital mai bun și mai sănătos în sistemul bancar pe viitor. În ceea ce privește discuțiile privind uh, acele bonusuri, credem că am uh, alcătuit un, un set de reguli destul de generale pentru uh, întâlnirea grupului uh, G20. Avem uh, principii care uh, uh, ne asigură o relație între durabilitatea și profitabilitatea instituțiilor financiare și aceste recompense. Sigur că la aceste lucruri trebuie să revenim pentru că e clar că sectorul banc care este înclinat să revină la felul în care desfășura activitatea înainte, dar uh, Uh, liderii politici la nivel european și global s-au pus de acord asupra faptului că acest lucru nu este acceptabil în condițiile crizei. În ceea ce privește directiva și uh, aceste structuri de supraveghere, sunt convins că pe parcursul președinției spaniole și împreună cu concursul uh, Parlamentului se va găsi un compromis uh, acceptabil uh, care să pună în valoare progresele înregistrate până acum. Chiar înainte de criză, nivelul deficitului în Europa era prea mare și nivelul creditelor era prea mare, iar după criză suntem într-o situație nedurabilă care Măsurile luate au fost uh, substanțiale. E vorba de 5% din PIB pentru a stabiliza piața obligațiunilor, dar trebuie să începem să ne pregătim pentru o strategie de ieșire pentru că dacă nu avem o strategie credibilă pe termen lung, măsurile nu vor fi eficiente pe termen scurt, din perspectiva termenului scurt. Așa încât reuniunea de la Gothenburg din octombrie a stabilit o serie de principii pentru strategia de ieșire, începând cu retragerea acestor măsuri extraordinare, momentul retragerilor, uh, consolidarea fiscală dincolo de 0,5 stabilit în pactul uh, pentru stabilitate și creștere, reforma structurală pentru întărirea ocupării structurale a forței de muncă și sporirea funcției pieței muncii și sporirea investițiilor pe termen lung. Iar, uh, de asemenea, la Gothenburg s-a stabilit și nevoia de a întări cadrele bugetare naționale în această toamnă a devenit, am făcut progrese importante în ceea ce privește punerea în aplicare a Pactului de Stabilitate și Creștere. La Ecofinul din decembrie de săptămâna trecută am luat uh, hotărâri în ceea ce privește excedentul de deficit pentru o serie de țări Există 20 de țări care și-au, uh, au asemenea proceduri de depășire a deficitului și pentru mine este foarte clar și a reieșit și foarte clar din analiza comisiei că este o provocare majoră pentru Europa, pentru că trebuie să ne facem curățenie în propria casă înainte de a ne putea confrunta cu o altă criză. Așa că e vorba de o politică fiscală reformată pentru majoritatea statelor membre. Și cred că este, de fapt, provocarea cea mai importantă. Trebuie să punem în aplicare în continuare pactul de stabilitate și creștere pe termen mediu și lung dacă ne gândim acum la G20, G20 a devenit cel mai important forum pentru cooperare economică și financiară. Iar pentru Uniunea Europeană, noi susținem acest lucru pentru că este important să avem o cooperare la nivel global, așa cum s-a văzut în acest moment de criză. Banca Europeană, Banca Centrală Europeană este foarte importantă, iar la G20 există foarte multe țări europene nereprezentate în acele reuniuni. Deci, pentru noi, scopul a fost să întărim coordonarea poziției Uniunii Europene pentru ca toate statele membre să aibă sentimentul că Europa poate acționa cu putere, pentru că vom fi puternici la nivel internațional dacă avem activități și o acțiune coordonată. Este vorba de sistemul bancar al întregii Uniuni Europene. Am cooperat foarte bine între noi, Comisia și statele membre G20 la reuniunea de la Londra, de la St. Andrew și din uh, Pittsburgh. Coordonarea măsurilor uh, monetare și fiscale care au fost pus în aplicare uh, a arătat că politica economică în general este expansionistă de o vreme, dar și că trebuie să punem la punct strategii de ieșire din uh, aceste măsuri extraordinare. De asemenea, s-au făcut progrese la nivelul G20 în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în aplicare a unor standarde internaționale cât privește renumerarea, contabilitatea, reglementarea capitalului băncilor și, de asemenea, posibilitatea existenței unor capital, unui capital tampon. S-a stabilit și un cadru pentru o creștere durabilă și echilibrată uh, care va face ca uh, coordonarea la nivel internațional să atingă un nivel nou. Este un proces care continuă și va continua o perioadă de vreme. S-au făcut foarte multe în ceea ce privește chestiunea guvernării, conducerii Băncii Mondiale și a FMI-ului. Uh, S-a pus problema recapitalizării acestor uh, instituții. Europa a dat 125 de miliarde de euro pentru recapitalizare uh, reprezintă o parte foarte mare pe care FMI-ul a folosit-o în finanțările acordate. Iar în ceea ce privește gestiunea crizei, Uniunea Europeană s-a implicat direct uh, și președinția noastră s-a implicat direct în ceea ce um, în ceea ce se referă pentru Letonia și pentru România s-a acordat uh, asistență la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește uh, uh, bilanțul de plăți mai ales că există programe bilaterale din partea a șase membre pentru susținerea Letoniei, de exemplu. S-au făcut progrese în ceea ce privește politica economică în Letonia, dar trebuie să ne dăm seama uh, că datorită crizei economice foarte grele, lucrurile nu stau tocmai cum ar trebui să stea. A doua revizuire a programelor are loc acum la Riga și în viitorul apropiat s-ar putea să se înregistreze noi progrese. Progresele atât din partea Comisiei și a FMI-ului au fost uh, substanțiale. După cum am spus, chestiunea climei reprezintă o prioritate cheie. Reuniunea de la Copenhaga, care a început astăzi, a fost discutată la mai multe consilii, mai ales că există nevoia ca Europa să contribuie la acest proces. Contribuție înseamnă, evident, și un aspect financiar. Am negociat o poziție europeană puternică la nivelul G20, însă este foarte clar că uh, nivelul de ambiții la G20 este diferit de la stat la stat. Așa încât aici am făcut progrese limitate la Londra, ceea ce ne-a dezamăgit. S-au mai făcut însă programe la Pittsburgh și apoi s-au făcut programe substanțiale la St. Andrew Uh, însă n-am reușit să atingem rezultatele pe care ni le doream. Iar acum uh, marea problemă este dacă vom reuși să facem progrese la Copenhaga. Țin cont de uh, estimările făcute de comisie și de susținerea puternică a Consiliului, este clar că Europa poate furniza o mare parte din resursele necesare. Noi am hotărât că ne vom asuma o mare parte din măsurile uh, adoptate. S-ar putea să fie vorba de 100 de milioane de euro necesar pentru aceste măsuri de uh, eliminare a efectelor încălzirii climatice. Cred că este o bază bună de negociere la Copenhaga dar trebuie să fim siguri că vom atinge la niște rezultate. E nevoie ca și alte părți în această negociere să fie gata să meargă în sensul poziției noastre. Deci, ținând cont de această criză economică gravă, cred că ar trebui să spunem și ceva despre perspectivele de viitor. Pe de o parte, trebuie să dezvoltăm strategii pe piața muncii mai bune și mai eficiente. În Europa Strategia de la Lisabona va fi o preocupare cheie a președinției spaniole, pentru că în perioade de criză s-a văzut foarte clar că în Europa a crescut șomajul și se abia acum revine cu greu și foarte încet la nivelurile anterioare. Abordarea problemei șomajului este o problemă cheie a Europei și menținerea unor politici expansioniste este de asemenea o problemă importantă productivitatea scăzută, uh, șomajul uh, ridicat vor uh, duce la necesitatea întăririi strategiilor pe piața muncii. Și astfel, acestea sunt de fapt și concluziile Consiliului din decembrie și trebuie dezvoltate în perioada președinției spaniole. Cât privește chestiunea impozitelor, la Consiliul din noiembrie am ajuns la un acord politic privind uh, privind actualizarea accizelor pe produsele din tutun era discutat la nivelul Consiliului de o vreme destul de lungă. L-am discutat acum trei ani când am devenit eu ministru și cred că e mai greu, mai, un subiect mai uh, vechi discutat, așa încât e foarte bine că am ajuns la un acord pe această temă. De asemenea, am făcut progrese în ceea ce privește zona TVA pe emisiile de gaze cu efect de seră. Am finalizat acum uh, posibilitatea de a stabili niște taxe pentru statele membre care folosesc acest instrument pentru a împiedica uh, frauda la TVA pe acest aspect și, de asemenea, așteptăm um, un nivel mai mare al ambițiilor în ceea ce privește taxele inverse, dar nu a fost posibil. Va trebui să revenim la telefoanele mobile și la circuitele electronice Uh, de asemenea, am uh, hotărât uh, că trebuie să existe un tratament TVA al serviciilor poștale. Suedia, ca și alte țări, sunt de părere că trebuie să existe uh, o strategie când se pune problema uh, instaurării TVA-ului pe serviciile poștale și trebuie să fie o, și o directivă a serviciilor poștale compatibilă, uh, trebuie să se uh, alinieze la ideea concurenței și competitivității într-o piață în care concurența este corectă. Deci președințiile spaniolă și belgiană trebuie să analizeze aceste opțiuni pentru a face pași înainte pe marginea acestor directive motive. De asemenea, am discutat și despre directiva economii, uh, mai ales când se pune problema sporirii domeniului de aplicație și în ideea schimbului automat de informații, dar în, pentru această directivă a economiilor. Progresele făcute pe această directivă au fost nu au fost evident așa de mari cum speram noi și sperăm că președinția spaniolă va acționa în acest sens pentru a finaliza uh, negocierile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sigur că vor apărea multe întrebări. Uh, am spus că vom folosi procedura Catch the Eye. Deocamdată am șase persoane. Primul este Kay Swinburne. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru rezumatul activității de șase luni și bănuiesc că ați uh, subestimat și ați pre- activitatea din aceste șase luni, probabil că ați trecut printr-unul din momentele cele mai grele uh, față de pregătăsorii dumneavoastră, deci vă felicităm pentru compromisurile pe care le-ați făcut și pentru progresele pe care le-ați făcut în ciuda obstacolelor. Aș dori să vă pun o întrebare referitoare la chestiunea progreselor făcute în ceea ce privește colegiul de supraveghetori pentru regulamentele financiare. Și de asemenea, ideea sporirii standardelor la nivel național în ceea ce privește supravegherea și reglementarea. Deci aș dori să vă întreb ce progrese s-au făcut pe aceste două chestiuni în ultimele luni sau așteptăm uh, o arhitectură mai mare a supraveghere până uh, ca urmare a creării autorităților despre care am vorbit. Mulțumesc! Domnul ministru ar prefera să îi se pună mai multe întrebări. Oli Smith. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, și Cred că ați făcut o treabă extraordinară și mulți membri ai comisiei noastre vor putea să aibă aceeași apreciere pe care o exprim și eu aici pentru că uh, v-ați făcut față provocării primelor uh, și uh, ați făcut și analize de la o țară la alta, dar uh, dacă ne gândim la egalitatea de șanse pe piață și crearea unor condiții analoge, atunci nu cumva avem nevoie de a împinge armonizarea mai departe în domeniul acestor prime la nivel european? Mulțumesc! Asta înseamnă că dumneavoastră la Ecofin și în afara Ecofinului și ce influență s-ar putea să apară dinspre țara dumneavoastră pentru a influența zona euro. Pentru că ce influență nu când vorbim de politica monetară, e vorba de politică euro, iar dumneavoastră nu faceți parte din zona euro. Este o dezbatere teoretică, dar mă interesează acest lucru și acum am o jumătate de întrebare, ca să zic așa. Credeți că Suedia se va mai apropia de euro acum față de ultima dată când, i s-a pus, când a pus această întrebare într-un referendum în țara dumneavoastră? și nu vreau să mă asociez niciunei uh, viziuni. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumim pentru prezentarea realizărilor. Cred că s-au făcut foarte multe lucruri, dar există foarte multe întrebări. Vreau să mă refer la primul lucru pe care l-a spus și anume că, într-o măsură mare, am ieșit din criză, însă am mari îndoieli legate de acest lucru. Nu cred că am depășit criza și mai ales când se pune problema supravegherii piețelor financiare. Uh, există posibilitatea de îmbunătățire a hotărârii ecofinului, a deciziei ecofinului și uh, în cazul unor îndoieli, uh, organismele europene, uh, eu știu, trebuie actualizate organismele naționale pentru a ajunge la condiții egale. Și apoi mă, mai am o întrebare legată de strategiile de ieșire. Grecia sau Germania sau Franța, aveți cumva îndoieli Uh, apropo de uh, de datoriile uriașe guvernamentale. Am îndoieli apropo de cât de încununate de succes vor fi aceste strategii de ieșire. Și încă o întrebare pe piețele financiare, cât de departe ați ajuns la o înțelegere cu Statele Unite? Uh, Colegul uh, care a vorbit anterior s-a referit la sistemul primelor și eu mă uit cu, absolut cu oroare la discuțiile politice din Statele Unite pe marginea acestui subiect. La Goldman Sachs, de exemplu, vrea să plătească prime de, de ceea ce este absolut extraordinar. Este cifra cea mai înaltă care s-a putut plăti vreodată la o instituție bancară. Cum uh, faceți, nu, mai ales că sistemul primelor a fost unul din factorii care au declanșat căderea sistemului financiar și o, mai aveam o întrebare similară cu întrebarea lui Oli Smith. Uh, uh, ne-ar bucura foarte tare dacă Suedia ar adera la zona euro și ar fi momentul să face acest lucru, că spre deosebire de Danemarca și Marea Britanie nu aveți o clauză opt-out, deci când o să intrați în zona euro? Mulțumesc! Mulțumesc pentru reflexii foarte bune și comentarii foarte bune. Când se pune problema de Colegiul uh, Supraveghetorilor, uh, i-am acordat uh, cea mai mare prioritate în structura micro și macro înființată în timpul președinției suedeze. Evident, se poate spune că ar fi trebuit să fim mai ambițioși în acest domeniu, dar am realizat unele lucruri, iar baza structurii există atât la nivel macro cât și la nivel micro. B am reușit să uh, rezolvăm această chestiune într-o perioadă foarte scurtă. Noi am preluat președinția în iulie și am adresat comisiei întrebarea dacă comisia putea să facă o propunere legislativă în septembrie și majoritatea lumii spunea că nu se poate face, că nu se poate face în câteva luni pentru că durează, nu o serie, un, Consiliul a luat hotărârea abia la începutul verii. Apoi, majoritatea ne-au spus că la Gothenburg uh, uh, ar trebui să abordăm întâi uh, partea macro și apoi partea micro și experții și mass media spunea că avem ambiții prea mari și că nu e realist, că nu vom reuși să realizăm și să ajungem la un consens pe marginea acestor chestiuni în, până în octombrie, până în decembrie. Ei bine, am reușit să facem acest lucru și am menținut Europa Unită. Cred că toți avem e, responsabilitatea de a construi o Europa coerentă în care să conlucrăm cu toții. Am mult respect pentru cei care spun că uh, pe mine mă interesează sau pentru țara mea sau din perspectiva mea lucrurile ar fi fost mai bune. Sigur, e foarte adevărat pentru că este un compromis. Ce am realizat noi este un compromis. Ideea este că trebuia să ajungem la un rezultat al negocierilor suficient de ambițios, dar pe care să-l accepte toată lumea. Așa funcționează lucrurile în politică. Trebuie să ținem cont de faptul că oamenii au interese diferite și trebuie să ajungem la un echilibru între ei. În cele din urmă, cred că uh, procesul procesul între Parlament și Consiliul Președinția suedeză se va desfășura foarte bine și vor promova în continuare aceste texte de compromis. Sunt compromisuri, sigur, ele nu sunt niște texte perfecte pentru mine, pentru altul, pentru altul, ci trebuie să fie ceva care să fie bun pentru toată Europa. Din această criză trebuie să tragem niște învățăminte și anume că e nevoie de mai multă cooperare europeană, de instituții europene mai uh, puternice, de soluții comune mai multe, mai bune. Cred că drumul este absolut clar, dar viteza cu care parcurgem acest drum este alta, nu? Noi toți reprezentăm niște uh, politici de reformare și este foarte important să facem acest lucru într-o manieră care să mențină Europa ca o entitate funcțională împreună. Domnul Schmidt a pus niște întrebări referitoare la regulamentul pentru prime, pe care l-am menționat și domnul Angel. Sigur, am observat că există diferențe foarte mari între țări. Suedia, Franța și Marea Britanie deja au uh, pus, au început să pună în aplicare hotărârile luate la Pittsburgh și cele ale Consiliului European, dar fort, sunt foarte multe țări europene care nici măcar n-au demarat acest proces, ceea ce este problematic. Uh, de asemenea, există o declarație a liderilor europeni care susțin procesul de coordonare uh, ca o parte integrantă a acestui sistem uh, al uh, băncilor centrale europene. Și evident că acest lucru va reveni în discuția Consiliului. Pentru mine este foarte clar că dacă în sectorul bancar lucrurile s-ar desfășura la fel ca de obicei, cam asta a implicat și întrebarea domnului Langen, deci dacă activitatea uh, băncilor uh, se va desfășura la fel, atunci o să apară reglementări suplimentare, pentru că uh, acest lucru este inacceptabil, nici, nu e acceptabil nici în Uniunea Europeană, nici la G20. Sigur că este inacceptabilă această practică a primelor și va fi nevoie de discuții internaționale noi la nivel internațional și va trebui să întărim regulamentele și reglementările pe marginea acestor chestiuni. Cât privește discuțiile despre ECOFIN și coordonarea grupului euro, eu am cooperat foarte bine cu uh, Eurogrup și cu țările din zona euro în acest proces. De deci să fie foarte clar că discuțiile pe care le-am avut apropo de pactul de stabilitate și creștere au fost atât în, la Ecofin cât și în Eurogrup la câteva reuniuni, discuțiile uh, au avut loc mai mult la Ecofin decât la Eurogrup. Nu o să vorbesc foarte multe despre acest lucru. Eu cred că Eurogrupul e o instituție importantă care trebuie să discute în detaliu pactul de stabilitate și creștere, dar de data aceasta a fost foarte clar că Ecofinul a avut un rol mult mai puternic decât în discuțiile uh, anterioare pe marginea pactului de stabilitate și creștere. Uh, Sigur, uh, uh, Suedia trebuie să intre în zona euro, da, cât mai curând, da, dar uh, s-ar put, nu știu dacă o să avem susținerea într-un referendum în Suedia pentru acest lucru. Avem o declarație clară a tuturor liderilor de partid care susțin euro că vrem un referendum și prin referendum se va hotărî. Așa încât noi vrem să intrăm în zona euro cât mai repede, cu putință, dar trebuie să avem un referendum în care să existe un vot clar în favoarea acestui lucru. Ar fi bine pentru Suedia, ar fi bine pentru Europa. Sigur că toate țările ar fi situate mai bine dacă ar folosi moneda euro, dar Domnul Langen a pus o întrebare, apropo, dacă am, dacă am ieșit din criză. Sigur, asta este o chestiune de perspectivă vedem că funcționează din nou piețele interbancare, creditul este în continuare problematic, dar nu așa de rău cum era acum șase luni, așa încât să ne aducem aminte că abia în februarie-martie o să vedem niște studii care uh, compară situațiile cu anii 30, când au fost ani la rând de evoluție negativă. În Europa, riscul unor revoluții de genul acesta nu mai este posibil. Am făcut suficient pentru a ieși din criză cu o infrastructură financiară mai bună? Da, răspunsul este da. E suficient? Asta este ceva ce va trebui să mm, continuăm să discutăm am făcut, am luat niște hotărâri într-un timp foarte scurt pentru că electoratul și încrederea populației din Europa a fost subminată. Nu s-a spus că, mă rog, liderii politici nu trag concluziile corecte din criză. Cât privește strategia de ieșire în ce privește politica fiscală, la nivelul Consiliului uh, se pune problema revenirii la un surplus, la bilanț uh, în doi trei ani de acum încolo. Uh, evident că eu cred că ambiția în ceea ce privește uh, gradul, uh, pactul de stabilitate și creștere, uh, și anume cei 3%, cred că e prea limitat. Și înainte de a intra în următoarea criză, trebuie să ajungem valori pozitive. Și cred că la începutul președinției suedeze s-a discutat foarte mult apropo dacă vom reuși să stabilim niște principii și dacă vom avea o egalitate orizontală între statele membre. Principiile de la Gothenburg și hotărârile luate uh, la nivelul Consiliului cred că au fost pași importați înainte și cred, da, cred că trebuie să avem mai multe ambiții în ce privește politica fiscală în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează încă trei întrebări van. Mulțumesc. Am o întrebare cu privire la referendumul cu privire la intrarea în zona euro. Mă bucur să aud că doriți să aderați la zona euro cât mai repede. Și ați spus că lumea dorește un referendum. Când ar fi un moment mai bun, dacă nu acum? Ați spus că populația poate fi câștigată de argumentul euro acum în uh, contextul crizei financiare. Consiliul, propunerea Consiliului este mai slabă decât cea, decât cea a Comisiei, iar cea a Comisiei fusese mai slabă decât propunerea BCE, mai puțin decât uh, propunerea Comisiei la rozier și mai, puțin, mai uh, slabă decât cea a Parlamentului. Dacă vorbim despre un compromis, nu puteți vorbi decât despre un compromis între statele membre nu avem un compromis cu Parlamentul European. La nivel de macro-supraveghere, spunem da, pentru că avem nevoie de autoritate pentru supravegherea europeană. Avem nevoie de posibilitatea de a impune sancțiuni, pentru că numai astfel se poate ajunge la un compromis cu Parlamentul European. În al treilea rând, fondurile hedge, ați făcut o propunere mai slabă decât cea a Comisiei Având în vedere procedura de codecizie, trebuie să spunem că încelăm publicul cu privire la acordul la care se ajunge la Consiliul cu privire la propunerea Comisiei, spunând că deja s-a găsit o soluție. Nu s-a găsit, s-a găsit o soluție pentru că și Parlamentul trebuie să-și dea acordul. Se vorbește despre, sau ar trebui să se vorbească despre codecizie în uh, documentul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și eu aș vrea să vă felicit pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o și pentru rezultatele pe care le-ați obținut în timpul președinției. Aș vrea să vă pun o întrebare cu privire la paradisele fiscale. La reuniunea G20 s-au, uh, s-a promis că se vor adopta măsuri ferme împotriva acestor paradisuri fiscale și toți membrii G20 au um, promis că vor pune la dispoziție informații cu privire la acestea. Vreau să vă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, standardele actuale OCDE sunt suficiente. Acestea spun că dacă un paradis fiscal are un acord cu 12 țări cu privire la schimbul de informații, atunci respectivul paradis fiscal poate fi considerat responsabil care dintre aceste prevederi de la G20 pot fi puse în aplicare? Se poartă discuții la nivelul Consiliului cu privire la achizițiile publice în sensul acceptării doar a participării companiilor care se consideră că nu sunt uh, implicate în paradisuri fiscale? Aveți uh, știri în acest sens? Eh, Mulțumesc, doamnă. Îi urez uh, bun venit, domnule ministru de finanțe. Mă bucur să vă văd aici. Pot să vă spun că am uh, avut o audiere foarte interesantă cu domnul Trișe, care a subliniat importanța formării pentru a reduce șomajul. Măsurile de promovare a formării sunt absolut necesare pentru a reduce efectele crizei, mai ales într-o economie bazată pe cunoaștere, așa cum este cea a Europei. Dacă ne uităm la Suedia, vedem că avem aproximativ uh, cu 40%, cu aproximativ 40% mai puține locuri pentru pregătire vocațională decât în 2007. Trebuie să luăm niște măsuri uh, clare pentru a contracara acest lucru. Consiliul propune reduceri ale măsurilor de promovare a formării. Domnul ministru este de acord cu acest punct de vedere? Care este punctul de vedere al președinției cu privire la finanțarea comunitară a programelor de formare? Apoi, legat de euro, cel puțin la, la acest punct suntem de acord, pentru că și eu sunt în favoarea zonei euro. Mulțumesc pentru întrebări. Legat de întrebarea domnului Carazon cu privire la referendumul din Suedia, vreau să vă subliniez un lucru important. Suedia nu nu se ține deoparte de zona euro pentru a putea avea niște politici mai relaxate. În practică, am avut chiar o rată a inflației mai scăzută decât multe dintre țările europene din zona euro Legat de țintele bugetare, acestea sunt uh, substanțial mai eficiente și nu e vorba doar de ținte, de obiective, ci și de rezultatele obținute. Suedia, Estonia, Bulgaria au uh, ocupat primele trei locuri în top din acest punct de vedere se consideră uneori că avem un avantaj competitiv pentru că nu intrăm în zona euro, dar nu sunt de acord. Dacă nu intri în zona euro, trebuie să uh, menții o politică și mai strictă pentru a asigura stabilitatea economică. Și nu cred că este corect că Suedia a avut mai puțin de suferit de pe urma crizei decât alte țări. Impactul asupra creșterii și ocupării foarte de muncă a fost destul de, de sever și în Suedia Însă, până la urmă, avem nevoie de sprijinul poporului suedez pentru a adera la zona euro. Eu voi încerca să îi conving, dar vom avea nevoie de o majoritate puternică. Există, sigur, procedura de codecizie cu Parlamentul European. Așa a funcționat sistemul uh, de mult timp Însă pentru noi a fost puțin uh, problematic faptul că nu am avut la dispoziție toate detaliile constituționale. Am făcut ce am putut, însă um, au fost și alte lucruri care au afectat acest proces. Sigur că voi sprijini activitatea președinției spaniole pentru a găsi o soluție împreună cu Parlamentul European și aș vrea să mai subliniez că soluția trebuie să reprezinte un compromis și la nivelul Parlamentului Parlamentul nu este unitar și uniform. Sunt reprezentate mai multe grupuri parlamentare din multe țări. Și cred că trebuie să ajungem la un consens amplu, să ținem seama de întregul, uh, întreaga gamă politică și de interesele naționale. Astfel am ajuns practic să fim Uniunea Europeană din prezent. Discuția cu Parlamentul sigur că va fi complicată, pentru că există multe puncte de vedere. Legat de fondurile de acoperire a riscurilor, fondurile hedge, să ne gândim ce s-a întâmplat în 1998 uh, în contextul crizei economice din Rusia de atunci. Este important să existe reglementări și supraveghere în acest domeniu. Susțin deci ideea că putem progresa pe acest dosar și trebuie sigur să ajungem la un consens. Domnul Iuri a pus o întrebare cu privire la paradisurile fiscale. Aș vrea să arăt că deciziile luate la prima reuniune de la Londra au fost în mare măsură puse în aplicare. Nu mai există țări europene pe lista gri și s-au înregistrat progrese majore legate de tratatele fiscale referitoare la paradisurile fiscale. Suntem uh, de părere că pierdem uh, multe venituri fiscale în uh, aceste paradisuri, deci problema trebuie rezolvată. Să, să nu uităm că deja s-au, s-au înregistrat progrese. O zonă esențială pe care va continua să lucreze președinția spaniolă va fi directiva privind economiile. Trebuie să ne îndreptăm spre un sistem de comunicare automată a informațiilor și să încheiem tratate mai ferme cu mai mulți vecini. Legat de întrebarea domnului Ludvingson cu privire la educație, este clar că avem o poziție asemănătoare cu cea a domnului Trichet. În general, măsurile active de pe piața muncii sunt foarte importante și am încercat să promovăm uh, întregul proces. La summit la Gothenburg, unul dintre... am rugat pe unul dintre experții cei mai importanți din domeniu să susțină o prezentare care are multă experiență în Spania, în, în domeniu. Educația este un factor uh, important, dar uh, aceste măsuri pot lua și alte forme. Important este să fie măsuri active pentru a contracara șomajul. Deci, cum spuneam, educația este o parte importantă a unei politici active de contracarare a crizei și dacă ne gândim la o perspectivă pe termen lung pentru creștere, uh, educația sigur că este un element esențial. Uh, Mai am patru vorbitori pe listă. În primul rând Sven Giggle, apoi Catherine Sliller, Peter Zeman și Nicky Ford. Sven? Eu am două întrebări. În primul rând, legat de paradisurile fiscale și directiva privind economiile, puteți să ne explicați mai în detaliu care au fost controversele și ce poziții au adoptat diferitele țări și de ce s-a ajuns la o poziție cu care nu ați putut fi de acord în timpul președinției dumneavoastră. Deci aș vrea să ne dați mai multe detalii cu privire la acest subiect. Apoi, cu privire la gradul de naturare al mai multor state membre, există nivelul de îndatorare îngrijorătoare. În același timp, ați spus pe bună dreptate, din punctul meu de vedere, că avem nevoie de mai multă cooperare fiscală în Europa. S-au purtat, deci, discuții, s-au uh, înregistrat progrese cu privire la structura și felul în care economia europeană uh, se integrează și cu privire la nivelul de cooperare la care s-a ajuns între statele membre pentru creșterea nivelului de impozitare sau pentru a ajuta statele membre uh, scăzând uh, rata dobânzii. Aș vrea să ne spuneți ce, despre ce măsuri s-a discutat la nivelul Consiliului pentru a ajuta deci, statele să facă față acestui grad de îndatorare. Mulțumesc și mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentare. Am trei uh, puncte pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, uh, impozitul pe tranzacțiile financiare. Săptămâna trecută s-a purtat o discuție foarte interesantă pe această temă și mă întrebam acum care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la impozitarea tranzacțiilor financiare? Legat de bănci, s-a discutat despre prime și vreau să mă refer la ceva ce s-a discutat în reuniune la care am participat uh, vineri. Erau acolo reprezentanți ai sindicatelor care lucrează în domeniul bancar și ei au prezentat situația unor persoane care muncesc foarte mult poate muncesc într-o bancă de 20 de ani fără să aibă un salariu foarte mare și um, își pierd locurile de muncă în, sau și-au pierdut deja locurile de muncă în trei luni din cauza crizei. Când uh, aud menționarea politicilor active pe, de pe piața muncii, nu pot să nu mă gândesc la aceste persoane care lucrează în sectorul bancar și care suferă. Și este și un aspect legat de gen aici, pentru că este vorba de multe ori de femei care au uh, slujbe cu jumătate de normă sau revin din concediu de maternitate. Vreau să vă atrag atenția asupra realității acestei realități a persoanelor care lucrează în uh, sistemul bancar. Poate că ar trebui să existe un nou model de răspundere socială corporatistă și poate că ar trebui să se renunțe la sistemul de prime și de bonusuri și să nu mai discutăm despre sistemul de prime de milioane de, de euro, atâta timp cât există persoane care își pierd locul de muncă după 30 de ani. Apoi, legat de sistemul um, de contabilitate, Um, mai aveam o întrebare și legată de sistemul de contabilitate. Ja, Herr Minister, meine Frage geht ebenfalls, äh, wie vorhin bereits, eine Frage hinsichtlich äh, der. Mulțumesc. Întrebarea mea se legă de posibilitatea supravegherii europene asupra autorităților naționale Cred că există autoritatea europeană și Consiliul Ministrilor de Finanțe care trebuie implicat în momentul în care băncile se confruntă cu probleme. Urmează o perioadă de 10 zile în care Consiliul de Ministri trebuie să se întrunească și ca al patrulea pas guvernele pot uh, convoca încă o dată Consiliul de Ministri. Vedem, deci, că băncile mari au adus după ele numeroase eșecuri. Mă întrebam dacă această perioadă îndelungată este într-adevăr necesară pentru a rezolva o situație de urgență. Um, um, Mai am două intervenții, Vicky Ford și Astrid Luling. Domnul ministru va răspunde, deci, la aceste trei întrebări. Mulțumesc foarte mult. Interesting questions. If I start out with, with Sven Giegold's questions on, on... Voi începe cu răspunsul legat de paradisurile fiscale și directiva privind economiile. Cred că soluția la nivel de compromis este posibilă. În vedere că sunt suedez, cred în compromis Cred că am fi putut să ajungem la un compromis uh, cu privire la directiva privind economiile, dacă ar mai fi fost încă una sau două reuniuni, pentru că au rămas nerezolvate multe probleme tehnice complicate și am de vedere că um, este o procedură foarte îndelungată, practic nu s-a putut să începem această negociere complicată cu un rezultat bun la ultimul Consiliu Ecofin. Este nevoie ca anumite țări să facă câțiva pași înainte. Sigur că vorbim despre un echilibru, trebuie să sporim, să lărgim sfera de aplicare a directivei. Trebuie să înregistrăm progrese și legat de acordul Fiera 2002. Sunt, deci, multe aspecte pe care trebuie să le rafinăm și eu unul mă aștept să rezolvăm acest dosar în termen rezonabil. Există angajament din partea statelor membre pentru a rezolva această problemă. Sigur că există și state membre care au rezerve. Însă în uh, decursul discuțiilor tehnice s-a semnalat deja, și-au semnalat deja aceste state disponibilitatea de a găsi o soluție. Legat de gradul de naturare, vreau să subliniez că nu contează până la urmă care, ce perspectivă ai cu privire la politicile economice. Gradul de naturare este inevitabil o problemă. Dacă credem că avem nevoie de o politică activă pentru a contracara recesiunea economică, este clar că trebuie să plecăm de undeva. Înainte de a ajunge la următoarea criză economică, trebuie să avem finanțe publice mai puternice. Dacă ești într-o situație cu deficit mare, trebuie să iei măsuri nu doar legate de impozitare, ci și de cheltuieli. Sigur că există uh, taxe și cheltuieli care au impact asupra coeziunii sociale, ocupării forței de muncă și creșterii. De exemplu, taxa pe emisiile de dioxid de carbon este o taxă favorabilă mediului. Apoi, taxele mm, și impozitele pe alcool, tutun și așa mai departe, care sunt subutilizate în Europa și ar putea fi utilizate mai mult fără a dăuna creșterii. Apoi, investițiile de infra infrastructură sunt favorabile creșterii, dar Pe de altă parte, trebuie să luăm măsuri pe partea de cheltuieli pentru a contracara gradul de îndatorare. S-a mai pus o întrebare cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare. Eu am înaintat o propunere și s-a luat deja și o decizie cu privire la în Suedia de a folosi un comision al băncilor pe baza um, cifrelor din bilanțul contabil. În trecut am avut un impozit pe tranzacțiile comerciale, dar uh, nu a funcționat acest sistem pentru că tranzacțiile, uh, multe tranzacții nu țin de jurisdicția noastră. Un impozit pe bilanțul contabil este mult mai greu de evitat pentru că există activitate de reglementare cu privire la um, elementele bilanțiere. Și dacă avem probleme de instabilitate financiară, probabil că ne vom da seama de asta dinainte, pentru că vom vedea că cifrele de pe bilanț devin exagerate. S-ar putea facilita un fond de stabilizare, pentru că, după părerea noastră, ar fi rezonabil ca uh, sectorul bancar să-și plătească propriile costuri de asigurare Sigur că există și un impact negativ al unui sector bancar mare pe care va trebui să-l, să suportăm. Um, înțeleg um, situația persoanelor care au lucrat o viață întreagă și fără să fie vina lor, acum, uh, în urma crizei, își pierd locurile de muncă. În același timp, uh, se plătesc uh, prime exorbitante directorilor anumitor bănci Cred că putem rezolva problema băncilor și problema primelor Dar trebuie să avem grijă câtă pondere acordăm asumării de riscuri. Dacă contribuabilii vor accepta ideea că riscăm sume foarte mari de bani pentru a salva băncile, trebuie să existe și o responsabilitate socială a sectorului bancar. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte și despre întrebarea doamnei Simmons legat de politicile fiscale și reglementările financiare. Nu trebuie să subestimăm situația în care ne aflăm. Uh, criza a avut uh, cele mai reduse costuri în Scandinavia, acolo unde a costat 2-3% din PIB pentru a se rezolva această criză. Costurile au fost mai mari în alte zone, cum ar fi Japonia, de exemplu. Istoric am văzut comportamente diferite. De exemplu, în ultima criză, în Islanda, Islanda și-a asumat întreaga răspundere pentru sectorul bancar acoperind gradul de îndatorare în proporție de 100% din PIB. Au fost alte situații în care uh, statul s-a retras din sectorul bancar, au fost situații în care băncile mamă nu și-au asumat răspunderea filialelor din alte țări care se aflau în criză. Trebuie găsit până la urmă actorul care își asumă răspunderea și pentru asta este nevoie de o structură foarte complicată. Nu știm dacă este cea mai bună soluție, nu știm dacă este soluția pe care ne-o dorim peste 20 de ani, de exemplu. Eu nu cred în cooperarea europeană, dar cred și în luarea de decizii pe baza unor compromisuri juste. Cred, deci, că statele membre ar fi dispuse să mai facă un efort pentru a ajunge la acest compromis. Deși unii spun că eforturile făcute de diferitele state membre nu au fost egale. Eu, unul, cred însă că trebuie să se înregistreze progrese care să se bazeze pe ideea unui sistem uh, comun de decizie, respectându-se interesele Uniunii. Thank you. Vicky. Thank you. Mulțumesc, am și eu două întrebări. Prima se referă la EAFMD. Este o sarcină uriașă și a fost, uh, a fost o, un volum uriaș de muncă pentru dumneavoastră. Vă felicit uh, acest uh, uh, acest act normativ a fost menit să protejeze investitorii și micile întreprinderi, însă a sfârșit prin a fi prost formulată și poate avea consecințe nedorite. Cred că avem două opțiuni. Fie continuăm Parlamentul și Consiliul să investească foarte mult timp uh, și să pună la treabă câteva dintre creierele acestei uh, comisii pentru a transforma acest act normativ într-o lege foarte bună, pentru că încă nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre. Însă acest lucru ne-ar uh, distrage de la alte priorități, precum formarea profesională, supravegherea uh, derivativele pieței financiare și, pe de altă parte, a doua opțiune ar fi ca uh, un alt comisar să revină cu această uh, cu acest act normativ să modifice propunerea, să modifice principiile pe care se bazează și să ne prezinte un nou început. Ei bine, care dintre aceste două opțiuni ați uh, recomanda să fie uh, adoptată de către următorul comisar? În ceea ce privește responsabilitatea autorității, noi autorități de supraveghere, văzând ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și ce sume uriașe s-au vărsat către sistemul bancar, cred că oamenii sunt, au, au perfectă dreptate să ceară o mai mare Uh, răspundere din partea autorităților de reglementare. Și după cum știți, în Marea Britanie autoritatea de supraveghere financiară răspunde în fața guvernului și atunci publicul poate uh, alege uh, prin vot în legătură cu poate decide în legătură cu Um, activitatea acestei autorități de supraveghere financiare. Dacă această nouă autoritate va fi numită de comisie, ea nu va fi răspunzătoare nici către guvernele naționale, nici către acest parlament. De aceea întrebarea mea este, se referă la uh, responsabilizarea celor pe care îi uh, punem să se ocupe de supravegherea piețelor financiare. Astrid și apoi foarte pe scurt uh, Sven dorește să revină. Da, mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt. Vreau să revin asupra discuției care privește acele anumitele paradise fiscale. Vreau să știu dacă există o decizie de a aplica uh, decizia OCDE privind schimburile de informații. Avem uh, semnale prin care ni se uh, cere să punem în aplicare schimbul automat de informații în toate uh, privințele. Nu văd de ce un acord în acest sens nu este suficient. Eu cred că acordul uh, privind schimbul uh, automat de informații nu are. Uh, Uh, nu, nu, are valoare pentru că administrațiile financiare sunt înnecate pur și simplu de milioane de uh, uh informații Uh, zilele trecute o doamnă m-a vizitat, uh, ea vine din, stat, din uh, Marea Britanie, dar lucrează în Germania și veniturile sale din Germania sunt impozitate mai mult așa că ea se mută, s-a mutat în Marea Britanie și nu mai plătește impozite pentru că informațiile privind veniturile acestei doamne nu mai ajung să fie transmise datorită faptului că administrațiile fiscale nu sunt capabile să administreze un asemenea volum de informații. E clar că se plătește impozit, e clar că banii trebuie vărsați uh, în uh, bugetul uh, fiscal al țării de reședință, dar cred că ar trebui să revenim la situația de fapt. Comisia a admis că schimbul de informații nu funcționează. Dar dumneavoastră doriți să aboliți sistemul care funcționa și cel care se referea la impozitarea la sursă conform directivei uh, impozitării uh, economiilor. Mă bucur că s-a ajuns la un acord pentru că se ajunsese la un moment dat în situația de a crede că nu se doreau aceste schimburi de informații uh, automate. Dacă sistemul de informații la cerere funcționează, eu sper că președinția spaniolă va putea să uh, ajungă la un acord. Nu văd uh, de ce nu lăsăm la latitudinea statelor membre alegerea uh, în ceea ce privește directiva impozitarea economiilor, felul în care să aplice acest schimb de informații sau, dacă doresc, să aplice reținerea la sursă pentru că s-a dovedit a fi o modalitate foarte practică și care funcționează foarte bine. Nu văd de ce am uh, elimina această procedură din sistemul european. Încă un cuvânt, uh, aș vrea să spun că suntem, sunt foarte mulțumită că ați renunțat la une, o inițiativă nu foarte bine uh, gândită și anume aceea de a uh, mărirea accizelor la băuturi alcoolice, o decizie puțin curioasă. Bine că până la urmă nu am mai avut o propunere a Comisiei în acest sens. Doamna Lowling, aș vrea să vă informez că articolul 11 al uh, actualei directive privind uh, impozitarea economiilor cere tuturor statelor membre să ceară la schimbul automat de informații de îndată ce condițiile sunt îndeplinite și vor fi îndeplinite curând. Și atunci această discuție cu dumneavoastră va ajunge în sfârșit la un final. Uh, pe lângă asta, nu se poate uh, uh, impozita uh, averea și nu se poate impozita uh, moștenirea fără să ai o bază legală și uh, Sven, vor... aici punem întrebări miniștrilor și nu este momentul pentru dezbatere. Aveți dreptate, spune Sven, dar vroiam doar să uh, clarific puțin lucrurile. Pe lângă asta, nu am fost foarte mulțumit de răspunsul dumneavoastră vă cer din nou să-mi dați detalii. Care sunt chestiunile controversate în dezbaterea directivei privind impozitarea economiilor și care au fost pozițiile statelor membre? Uh, yes. Very briefly. Microfon, vorbitorul. J'ai parlé am vorbit de directiva impozitarea economiilor și știu că există un termen de aplicare prevăzut, dar dacă am făcut o directivă proastă, putem mereu să revenim dacă aceasta nu funcționează. În plus, nu trebuie să amestecăm drepturile de succesiune cu uh, impozitarea economiilor. Da, am să încep cu întrebarea privind directiva privind fondurile alternative de investiții. Cred că este o chestiune în care avem tot interesul să cooperăm mai strâns. E vorba de instituții sistemice importante care trebuie reglementate și nu este acceptabil ca mai multe astfel de instituții care s-au aflat la baza uh, crizei, precum Lehman Brothers, nu au fost reglementate corespunzător. E clar că dacă o instituție cere contribuabililor să-și asume răspunderea și să preia problemele din uh, bilanțul său contabil, atunci ar trebui să existe o structură de reglementare care să pună sub supraveghere aceste instituții. Asta înseamnă că trebuie să reglementăm atât fondurile de risc cât și uh, companiile cu capital privat care pot contribui la o expunere mai mare la risc a instituțiilor financiare. Cred că este corect ca majoritatea cererilor de informare sunt bazate pe principii de transparență. Trebuie să comunice ce fel de expunere, ce fel de leverage utilizează. Acestea sunt principii uh, cheie pentru noi și uh, ne axăm pe principiul responsabilității sociale. Nu putem avea responsabilitate socială fără transparență. Sigur că există nevoia de progres uh, pe mai departe în acest domeniu și nu depinde de mine să spun comisiei ce să facă. Uh, vom încerca să facem progrese în continuare, chiar și în, următoarele, în ultimele zile ale acestei președinții, dar există foarte multe diferențe substanțiale între pozițiile statelor membre și deși sper să putem face progrese la Coreper, acest lucru s-ar putea întâmpla sau nu. Când vine vorba de responsabilizare, pentru noi acest lucru e foarte important. Aceste instituții sunt acum integrate într-un sistem foarte clar de uh, responsabilizare. Ele raportează Consiliului și Parlamentului, bineînțeles, și de aceea cred că avem uh, un nivel corespunzător de responsabilizare. N-am să intru în dezbaterea privind uh, care organizație ar trebui să Uh, existe în statele membre care să țină de uh, structura de reglementare. Unele state membre doresc o structură unificată în care băncile centrale să joace un rol mai puternic, dar există și țări care uh, au spus că pot să se descurce și fără astfel de structuri. Deci acest lucru ar trebui să rămână la latitudinea autorităților naționale. În ceea ce privește directiva economii și directiva uh, fiscalitate, cred că ar trebui într-adevăr să uh, implementăm sistemul de schimb automat de informații, pentru că nu este doar o problemă uh, uh, autorităților naționale care rețin impozitul, ci este și o problemă de uh, proveniență a acelor venituri. Trebuie să știm de unde provin acele venituri Uh, și noi uh, ne uh, știind de unde provin acele venituri, putem să ne trezim în situația că cetățenii nu își mai plătesc taxe sau încearcă să evite. Noi credem că cetățenii trebuie să plătească impozitele, să respecte legea și de aceea cred că schimbul automat de informații ne va da această posibilitate acesta face parte din acordul, uh, parte integrantă din acordul la care am ajuns în 2002 și de aceea așteptările mele uh, sunt că aceste, uh, aceste negocieri vor face progrese în continuare. În ceea ce privește întrebarea domnului Sven, n-am să intru în detalii pentru a nu îngreuna și mai mult aceste negocieri. Există țări care au rezerve și care pun piedici procesului, dar uh, um, există și acorduri internaționale la care sunt părți uh, anumite state membre și care um, um, pun piedici acestor negocieri. Uh, eu aș spune că există o um, perspectivă foarte realistă din partea tuturor statelor uh, Uh, care chiar dacă au uh, interese naționale de susținut, uh, își dau seama de valoarea acestei directive și vor să o promoveze pe mai departe. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc domnilor miniștri. Bănuiesc că din răspunsul noastră că doriți o decizie luată prin codecizie în domeniul acesta decât să alegeți prima, uh, uh, decât să alegeți a doua opțiune cu uh, o nouă directivă luată de la, o nouă propunere de la început. Sperăm să se obțină în Consiliu un compromis încă și mai cuprinzător. Vă dorim succes în activitatea viitoare. Vă mulțumim pentru tot ce a făcut pentru